Buenas tardes. Bună ziua. Haideți să începem. Vă rog să luați loc ca să putem începe. Por favor. Gracias. Vă rog foarte mult să luați loc. Mulțumesc. Haideți să începem audiența publică privind viabilitatea concesiunilor de pescuit transferabile în contextul reformei politice comune de pescuit. Vă mulțumesc. În primul rând aș dori să-mi cer scuze pentru întârzierea destul de mare cu care începem audierea. S-a lungit oarecum reuniunea coordonatorilor. În orice caz, o să încercăm să câștigăm uh, timp posibil. Aș dori acum să salut uh, foarte pe scurt pe toți participanții și mai ales aș dori să le mulțumesc invitațiilor care vor participa și care vor interveni în primul rând. Cred că dezbaterea de astăzi este binevenită, se concentrează mai ales pe schimbul de opinii cu experții pentru că invitații sunt experți, privind viabilitatea acestor drepturi transferabile. Cred că sper să fie o dezbatere dinamică, să avem cu toții posibilitatea să intervenim și să lămurim multe dintre problemele pe care le-am discutat chiar și azi dimineața. Azi dimineața am vorbit mult despre ele. Cine să trebuie să fie supus acestor drepturi transferabile, care sunt aplicate, unde pot fi ele aplicate. Sunt foarte multe întrebări care pot să apară pe parcursul acestei dezbateri. Ca să nu mai pierdem timp, am să dau cuvântul în primul rând doamnei Rodus, care este raportor pentru regulamentul de bază, iar apoi reuniunea noastră se va împărți în două, în prima jumătate vor interveni domnul Thomas Sterner, profesor de economie la Universitatea din Göteborg, Suedia, și apoi domnul Frederico Ferreira, președinte al Federației Sindicatelor din sectorul de pescuit. Iar apoi o să urmeze al doilea grup de intervenienți pe care vi-l voi anunța la momentul oportun. Dau acum uh, doamnei Rodus cuvântul pentru cinci minute, iar apoi cei, cinci, cei doi invitați vor avea cam 10-11 minute la dispoziție. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ca raportor privind regulamentul de bază, aș dori de asemenea să salut pe toată lumea. În această vineri îmi voi prezenta raportul și vă puteți imagina că știu cam destul de clar ce va fi inclus în acest în acest raport. Dar uh, ce vom auzi astăzi de la experți va fi foarte important pentru noi. După ce îmi voi înainta raportul, toți raportorii pot să facă, să propună amendamente. Aș vrea să vă prezint pe scurt ce voi face cu acest raport. În primul rând, critica acestor drepturi transferabile se bazează pe faptul că sunt comercializabile. Valoarea monetară a acestor drepturi de pescuit pentru cei care le primesc este, cum am spus, comercializabilă. Ele pot să fie, să aibă o valoare financiară pentru pescari, și să garanteze drepturile de pescuit. Pescarul știe că pentru o perioadă de timp el sau ea are un drept, îi se alocă un drept să pescuiască o parte din cota națională, asta înseamnă că el sau ea își poate face un plan cu mai multă uh, grijă și poate să obțină și un împrumut de la bancă. E bine că se pot face asemenea planuri, e bine pentru mediu, pentru că pișcarul știe că pe parcursul anului poate să facă acest lucru pe o perioadă mai lungă de vreme și nu trebuie să-l facă foarte repede. Însă este un aspect care va rămâne în raportul meu. Apoi, individualizarea drepturilor. Transferabilitatea drepturilor va fi eliminată din raportul meu deocamdată. Deci, în raportul meu, ele sunt pur și simplu uh, FC, adică concesii de pescuit. Eu uh, vă propun ca statele membre să se gândească la criteriile sociale și de mediu pentru a putea susține pescăriile costiere și de mici dimensiuni. Să nu vă temeți de cuvântul individualizare. Propunerea mea va include și gestiunea colectivă, care a dat foarte, multe, foarte bune rezultate în anumite domenii. De exemplu, prin intermediul organizațiilor de producători Suntem de acord că există probleme legate de aruncările capturilor în mare și că toți trebuie să facem față acestei probleme. Ă, propunerea mea este ca anexa 2 ă, să fie revizuită cât mai curând cu putință. Ideea este să se impună o obligație de a lega capacitatea de aceste concesiuni, iar statele membre să aibă la dispoziție șase ani pentru a-și adapta capacitatea. Ideea este ca statele membre să își coordoneze reacția uh, pe, uh, la nivelul întregii flote și putem folosi planurile multianuale. Propunerea mea este ca dacă în timp de șase ani nu vom fi reușit să rezolvăm problema asupra capacității, abia atunci posibilitățile de pescuit, concesiunile de pescuit să, fie, să devină transferabile și abia atunci să putem face uh, reduceri de capacitate. Deci acordăm statelor membre timpul și spațiul necesar pentru a folosi soluții alternative. Și vreau să mai accentuez ceva. Totul se poate schimba. Eu s-ar și eu uh, s-ar putea să înaintez amendamente la propriul meu raport. Aștept uh, ce veți spune dumneavoastră cu multă atenție. Mulțumesc foarte mult, doamnă Rodus. De acum are cuvântul domnul Sterner. Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, recunoscător pentru invitația de a vorbi aici, pentru două motive. În primul rând, uh, locuiesc pe o insulă în frumoasa Suedie, lângă Gothenburg, Uh, și pescuiesc uh, cu echipamente de mici dimensiuni de vreo 15 ani. O, după cum vedeți în imagine, echipamentul meu uh, îmi dădea foarte mult cod acum foarte mulți ani, acum nu mai prind decât un cod pe sezon. Și un alt motiv pentru care îmi face plăcere că sunt aici este că și mie îmi pasă de modul în care se face politică în Europa. Uh, am locuit în vreo șase sau șapte țări, familia mea locuiește în diverse părți ale lumii și este important ca Europa să aibă o politică bună în acest domeniu. Am locuit și în sudul Franței, am fost uh, pe un trawler. Uh, îmi place să mănânc pește, mai ales când Uh, am mâncat o paella foarte bună cu verii mei în Granada săptămâna asta. Dar nu m-ați invitat aici ca să vă povestesc despre acest lucru. Sunt aici pentru că sunt expert în ceea ce privește concepția și conceperea unei noi politici. M-am ocupat foarte multă vreme de instrumente de politice pentru transport, climat, energie, substanțe chimice. Avem foarte multe de învățat analizând diversele domenii, pentru că multe din elementele fundamentale ale constituirii unei politici sunt aceleași, indiferent de domeniu. V-am adus aici un diapozitiv favorit care ilustrează, se vede? Mecanismul de piață e mâna invizibilă a pieței, după cum se vede. Piața este ceva despre care trebuie să vorbim cu multă grijă. Pe de-o parte, trebuie să înțelegem eficiența incredibilă a pieței, iar pe de altă parte, trebuie să înțelegem limitele pieței și care sunt momentele în care trebuie să se intervină. Piața este fundația instituțiilor europene, dar este și o mare sursă de prosperitate economică. Funcționează foarte bine în ceea ce privește alocarea resurselor și transformarea informațiilor, transferul informațiilor de la producător la consumator, dar funcționează numai și numai dacă noi uh, uh, cum spunem noi economiștii, drepturile de proprietate sunt atribuite așa cum trebuie, dacă există reguli, iar statul are un rol important în crearea acelor reguli. Iată, Uh, și uh, înseamnă asta înseamnă de fapt echilibru pieței. Iar uh, europenii care locuiesc la Londra, la Paris sau în alte orașe mari știu foarte bine că acțiunile necoordonate ale mai multor persoane nu sunt necesarmente benefice. Și ne pare rău uh, pentru persoanele care fac navetă două, trei, patru ore ca să ajungă într-un oraș, dar Lucrul acesta nu se va rezolva cumpărând o mașină mai mare sau combustibil mai ieftin. Vreau să vorbesc de asemenea și despre biologie, să vă spun câteva cuvinte. Huxley, Thomas Huxley, care era prieten foarte bun cu Darwin, spunea că la o expoziție, acum există o expoziție de produse de pescuit la Bruxelles, cred că în 1883 spunea că pescuitul codului și toate celelalte mari pescării uh, și toate cele mari surse de pește sunt inepuizabile și nimic nu o să afecteze cantitatea de pește. O mare perioadă de vreme, o lungă perioadă de vreme, câteva sute de ani, părea să fie adevărat, dar acum știm că nu e adevărat că este posibil să dispară speciile de pește. Iar această înțelegere greșită stă la baza unei viziuni eronate asupra a ceea ce înseamnă uh, producția de pește. Această viziune uh, lineară care merge pentru construcția de drumuri sau pentru producția de ciment, mai, mult, uh, mai multe intrări, mai multe ieșiri dar nu funcționează și în cazul peștelui. Există un punct în care mai multe intrări dau mai puține ieșiri, mai puține rezultate. Și ăsta e punctul pe care vrem să-l evităm. Să vedem care este starea stocurilor, a rezervelor de pește în apele Uniunii Europene. În verde uh, este producția maximă admisibilă cu o portocaliu subia ă, cu roșu este suprapescuit și vedem acolo că o mare majoritate a stocurilor de pește sunt suprapescuite. Cu alte cuvinte, ă, suntem pe partea greșită a curvei despre care vorbeam mai devreme. Chiar și cei mai libertarieni dintre colegii mei economiști economiștii școlii de la Chicago vor fi de acord că în pescuitul oceanic există, de fapt se vede o greșeală, un eșec al pieței. Dacă fiecare pescar pescuiește ce vrea, uh, atunci stocul nu poate fi uh, salvgardat uh, stocul va fi epuizat, ceea ce va duce la sporirea costurilor și se ajunge la tragedia Uh, accesului deschis, așa cum spunea și Eleanor Rolstrom, că pentru care a primit premiul Nobel. Proprietatea comună poate să funcționeze foarte bine, dar dacă nu există proprietate, dacă există acces liber, atunci o să ne întâlnim cu o trage, situație tragică și anume dispariția uh, resurselor. Și așa că avem nevoie de politici și Minune mare minune, avem politici în cele mai multe țări ale lumii. Din păcate, de foarte multe ori este o politică greșită. O politică care face ca eșecul pieții să fie și mai rău și nu mai puțin rău. O satiră este faptul că dacă pescarii nu prind suficient o să aibă plase mai mari și embarcațiuni mai mari. Fund o, o asemenea politică se bazează pe înțelegerea structurii drepturilor. Și nu vreau să spun că drepturile trebuie să fie private. Ele pot să fie ale statului, pot să fie colective, pot să fie ale unei cooperative, dar trebuie să fie drepturile cuiva, trebuie să aparțină cuiva. Iar aceste concesiuni transferabile de pescuit pot fi o soluție, pentru că ele pot să com- combine un nivel oarecare de stabilitate a activilor, așa cum spunea doamna Rodus mai devreme, adică pescarii trebuie să, ajung, să poată să obțină împrumuturi de la bancă, dar dacă sunt formulate în relație, de, în relație cu aceste drepturi transferabile, atunci trebuie să existe o flexibilitate biologică suficientă. În felul acesta, negocierea dintre reglementatori, uh, biologi, biologi și uh, pescari devine mai puțin controversată, mai puțin adversarială. Haideți să vedem care este definiția acestui concept de drepturi de pescuit transferabilă. Este un drept clar revocabil pentru că aparține statului. Este, de fapt, un uzufruct care îi dă dreptul pescarului uh, să folosească dreptul respectiv pe o perioadă limitată de timp este dreptul legal de a uh, pescui care este exprimat în, în termen de captură sau de timp. Deci conceptul acesta include o serie de instrumente oarecum diferite inclusiv alocarea către cooperative, inclusiv drepturile sau sistemele bazate pe zone, uh, sau cele care sunt bazate pe efortul întreprins pentru a pescui acolo. Sunt foarte multe țări care folosesc acest concept. Există foarte multă literatură scrisă pe uh, această temă și mă voi referi pe scurt la o mică parte din această literatură. Este un studiu care se referă la vreo 15 pescării americane, axa Y reprezintă introducerea acestor drepturi. Înainte de asta se vorbea despre suprapescuit, s-a ajuns la un eșec de-a lungul multor ani ia, și după introducerea acestor drepturi nu, s-au, nu au mai existat situații de suprapescuit în același fel, introducerea acestor drepturi a dus la reducerea numărului de capturi aruncate în mare. Asta nu înseamnă că nu e nevoie de legislație separată pentru aruncarea în mare, dar introducerea acestor drepturi facilitează negocierile în ceea ce privește numărul de capturi sau cantitatea de capturi aruncată în mare, care scade odată cu introducerea acestor drepturi transferabile. Drept, uh, studiul acesta arată că introducerea acestor drepturi transferabile poate să rezolve și problema supracapacității. Flotele au fost reduse cam la jumătate din dimensiunea lor anterioară, într-o perioadă de cinci ani. Lucrul acesta se leagă de sporirea venitului pe ambarcațiune, și la sporirea stabilității în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Deci poate că avem mai puține locuri de muncă, dar uh, un număr mult mai mare de locuri de muncă permanente, locuri de muncă stabile, locuri de muncă bine plătite. Una peste alta, aceste drepturi transferabile creează șansa de a rezolva eșecurile pieței ne uh, dau posibilitatea de a uh, re, reconstrui stocurile și uh, le permit celor care rămân în acest domeniu să rămână în domeniu, iar cei care pleacă, pleacă din domeniu. Problema transferabilității, a comercializării sau a capacității de comercializare este foarte importantă. Consider totuși și sunt de acord că sunt foarte multe persoane care sunt sceptice față de această soluție. Cred că trebuie să avem grijă atunci când concepem o astfel de politică. Dacă aceste drepturi transferabile este să aibă succes, ele sunt de obicei introduse într-o perioadă de criză, pentru că într-o perioadă de criză se concep politici noi. Într-o perioadă de criză, când scade numărul capturilor, ă, când ă, problemele sunt mari, deci politicianul s-ar putea să fie tentat să nu acorde atenție cine beneficiază de aceste drepturi. Dacă drepturile astea devin permanente, pentru că nu este se manifestă suficient de multă grijă atunci când se concepe politica sau când se redactează contractele, atunci stocul de pește poate mai târziu să devină foarte valoros. Și bineînțeles că există riscul că ai creat o anume nedreptate, o anume injustiție. Lucrul acesta nu mai este necesar acum. Când s-au introdus asemenea instrumente pentru prima dată, sigur putea să existe scuza ignoranței. Dar acum știm cam cum funcționează aceste instrumente și dacă uh, se alocă o proprietate de mare valoare unui om de afaceri, atunci se pot stabili și regulile, iar una dintre reguli poate să fie faptul că dacă acțiunile devin valoroase într-o oarecare măsură, ele vor fi impozitate în viitor sau un procent din ele va reveni statului sau alte mecanisme similare. Regulile, sigur că uh, aceste drepturi pot fi alocate unor persoane individuale, unor grupuri, pot uh, fi însoțite de niște condiții, cum ar fi tipul de pescuit sau tipul de embarcațiune de pescuit, Uh, pot să existe, eu știu, niște limite de concentrare sau limite de transferabilitate sau pot să existe prevederi de genul proprietarul să se afle la bordul vasului. Deci, în, așa că să facem un rezumant a celor spuse, aș dori să spun că în situația de la ora actuală e nevoie de raționalizare iar acest domeniu, ca și multe altele, se va confrunta din ce în ce mai mult cu raționalizarea, iar drepturile transferabile de pescuit pot să faciliteze ca procesul acesta să devină mai onest, mai corect, mai prietenos cu mediul. Totul ține de conceperea corectă a unei asemenea politici. În 15 minute nu pot să intru în toate amănuntele necesare apropo de cum se concepe o asemenea politică, dar trebuie respectate realitățile biologice, cele culturale, regionale, cele politice și alți factori de genul acesta, dar trebuie să se bazeze pe date științifice. Nu este posibil să se aloce mai mult decât poate să susțină biologia. Și, în general, trebuie să ne gândim că trebuie să avem foarte multă grijă legată de subvenții. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Sterner! A fost o prezentare foarte clară, foarte directă. Vă mulțumim foarte mult pentru această prezentare. Următorul vorbitor este domnul Frederico Pereira, președinte al Federației Sindicatelor din sectorul de pescuit. Notele președinției sunt în spaniolă, îmi cer scuze pentru accent. E o pronunție scoțiană a limbii spaniole. Îi dau cuvântul domnului Pereira. Obrigado, Presidente. Eh, agradecemos muito a oportunidade. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult uh, că avem ocazia de a vă vorbi astăzi în uh, cadrul acestei audieri. Noi considerăm că acest subiect este unul foarte important pentru uh, pescăriile din Portugalia și din întreaga Europa. Așa cum s-a spus de ceva vreme, nu suntem de acord cu înființarea unui sistem de concesii transferabile. Nu suntem de acord cu propunerea și nu suntem de acord cu ea nici măcar dacă nu va fi complet um, obligatorie, dacă e vorba de uh, patru vase, dacă ele uh, trebuie să aibă până 12 metri sau dacă folosesc remorci. Chiar dacă considerăm că acest sistem de concesiuni ar putea avea efecte pozitive asupra managementului resurselor, trebuie să nu uităm că el nu va fi aplicat pescărilor mici, ci celorlalte. Um, acest lucru va duce la uh, dificultăți evidente în gestionarea stocurilor. În anumite cazuri, mai multe state membre pescuiesc în același stoc cu flote diferite, deci um, pescuiesc din aceeași rezervă de pește. Dacă vorbim despre gestionarea resurselor, ceea ce încercăm să facem este să intervenim în uh, popularea uh, populațiile de uh, pești și moluște, care bineînțeles că nu înțeleg diferențele între diferitele tipuri de nave folosite pentru a le pescui sau alte limitări geografice. Motivul principal din care nu suntem de acord este că propunerea nu ține cont de diferențele care există în, uh, între tipurile de pescuit european și nu se ține cont nici de concentrarea acestor drepturi de pescuit. Deci ne uh, găsim în fața unei uh, reale privatizări a merelor și mărilor și în același timp uh, nu există niciun beneficiu pentru stocurile de pește sau pentru pescării. Raportorul dumneavoastră, raportorul dumneavoastră are dreptate când atrage atenția asupra faptului că cotele negociabile nu reduc în sine capacitatea de pescuit. ele nu numai că nu ajută, dar duc la pescuitul ilegal și creează multe dificultăți de gestionare pentru statele membre, lucruri care, la rândul lor, afectează subdiviziunile flotelor și natura comunităților costiere. În cel mai rău caz, drepturile transferabile ajung uh, instrument de speculă pentru uh, părțile, actorii financiari din afara sectorului. Uh, Credem că acest lucru reprezintă un uh, pericol real pentru uh, sectorul pescuitului. Pentru că ar putea uh, face ca sistemul să nu mai poată contribui la gestionarea durabilă a stocurilor obiectivele investitorilor uh, în cele din urmă ar uh, deveni foarte diferite de obiectivele pe care le-am stabilit noi pentru pescării și pentru resurse. Dacă dorim să transformăm uh, în bunuri transferabile pe drepturile de pescuit, riscăm ca oamenii să aleagă profitul rapid. Și acest imperativ ar uh, prevala în fața oricărui altuia, inclusiv uh, în fața durabilității pescărilor. <coughs> Activitățile speculative nu uh, țin cont de niciun fel de valoare în afară de profit. Acest sistem are atât de multe um, dezavantaje că pur și simplu avantajele par doar posibile, niște posibilități este posibil să existe și anumite avantaje, dar nu există nicio certitudine um, că ele chiar vor exista. Cei care propun sistemul de concesiuni au uh, încercat atât de mult să um, găsească măsuri preventive și garanții, încât uh, ei înșiși au demonstrat că sistemul este foarte fragil. până la urmă, dacă se înființează un sistem de concesii transferabile, acesta um, este discutat doar pentru că se recunoaște faptul că politicile actuale au eșuat și că, de fapt, au dus la înrăutățirea problemelor. Nu au rezolvat problemele cu care se confruntă stocurile și nu au rezolvat nici problemele ce țin de, de durabilitatea economică și socială a sectorului. Sistemul de taxe și cote aplicat la ora actuală nu este totuși vinovatul principal pentru situația în care ne găsim. Uh, Problema este că în procesul decizional uh, există prea multă centralizare și că deciziile luate la centru uh, țin, de, uh, țin cont de sfaturile științifice și oamenilor de știință. Se încearcă întotdeauna obținerea de cote și de drepturi de pescuit cât mai favorabile dificultățile în evaluarea stării stocurilor, alături de uh, lipsa informațiilor privitoare la capturi, uh, agravează situația. Pescarii înșiși, care se uh, confruntă cu tot mai multe restricții în activitatea lor, nu primesc niciun fel de compensare și, ca urmare, și-au pierdut încrederea în măsurile care sunt luate. Ca rezultat, nu avem o gestionare adecvată a jucăriilor. Acestea nu sunt gestionate uh, în mod eficient și nu uh, se realizează obiectivele pescuitului durabil. Uh, dat fiind practicile actuale, avem nevoie de gestionare decentralizată, localizată, care să țină cont de realitățile și specificitățile fiecărei țări și fiecărei zone de pescuit, de fiecare, ale fiecărei flote și ale fiecărui stoc. Avem nevoie de um, cercetători care să susțină acest lucru bazat pe informații și trebuie ca um, politicile să fie implementate de persoanele um, în cunoștință de cauză. Adesea procesul decizional este uh, greșit pentru că exclude principalele părți interesate și anume pescarii, și nu ține cont de realitățile și dificultățile cu care se confruntă oamenii pe teren. Elaborăm tot felul de mecanisme sofisticate de control care depășesc cu mult inspecțiile obișnuite care ar trebui să se facă. Acest lucru arată foarte clar că avem politici centralizate care nu țin cont absolut deloc de interesele părților uh, implicate. Dacă delegi competențe către statele membre și obții uh, susținerea pescarilor care să se organizeze singuri, cred că aceast, aceasta este singura soluție posibilă la situația actuală. Pescarii uh, au oricum uh, nevoie de susținere financiară când, li se, când sunt opriți să-și exercite activitatea uh, obișnuită. Acesta este singurul mod în care se poate obține susținerea pescarilor și se poate transforma acest sector într-unul mai durabil. Acest lucru este esențial uh, dacă ne gândim la securitatea alimentară. Un alt exemplu. La ora actuală există o suspendare uh, a um, navelor cu plasă pungă pentru pescuit sardine. Această măsură nu ar lua, nu ar lua niciun caz pescari înșiși. Mulțumesc, uh, domnule Pereira. Vreau să vă fac o propunere, să ascultăm și ce spun intervenienții din al doilea grup de intervenienți și abia după aceea să vă dau cuvântul la discuții ca să poată participa toată lumea. E mai bine așa pentru că suntem foarte în urmă deci să trecem uh, imediat la al doilea grup de intervenienți, care sunt alternativele adecvate față de sistemul de concesiuni transferabile. Sigur, aș să dau în primul rând cuvântul domnului Seth Makinko, profesor la Universitatea din Rhode Island din Statele Unite, membru al Comitetului Științific al Consiliului de Administrație de Pescuit pentru Pacificul de Nord în Alaska. Domnule Macinco, aveți cuvântul, vă rog. Uh, thank you. Um, it's a pleasure uh, to be invited here. Mulțumesc. Este o onoare să fiu uh, invitatul dumneavoastră. Am încercat să privesc uh, cele două subiecte ale celor două paneluri uh, împreună și am desprins câteva elemente legate de fezabilitate și uh, caracterul adecvat al uh, acestor cote transferabile pe trei, uh, uh, pe trei eșaloane, pe trei eșaloane, cel, cel național, cel al comunităților și cel care reprezintă generațiile viitoare. Am să mă concentrez asupra cotelor transferabile așa cum sunt ele propuse, pentru că știu că există și alte propuneri și se uh, preconizează anumite modificări ale definiției. Uh, Cred că trebuie să înțelegem cotele transferabile așa cum sunt ele propuse și uh, alte vorbitorul meu din Suedia a explicat foarte bine, ca fiind caracteristice uh, drepturilor uh, prescrise. Sunt acordate navelor de pescuit și sunt în mod natural transferabile. Sunt un, un uh, drept nereglementat și ține de uh, na, dreptul natural, de, de drepturile naturale. Ar trebui să ne fie foarte clar că această versiune ține de modelul privatizării și este bazat pe literatura de specialitate din ultimii 60 de ani, care spune că uh, pescuitul trebuie bazat pe un model uh, privatizat. Deci, în această privință și în perspectivă națională trebuie să ne gândim cine uh, prinde pește și ce înseamnă acest uh, acest leasing operațional al resurselor. Pentru că aceste cote practic sunt uh, împrumutate cumva, date în leasing pescarilor. Conform modelului privatizării și prin mandatul propus, aș spune că e vorba de un forfet obligatoriu al uh, bunăstării. Iată un un uh, diapozitiv pregătit de un cercetător danez care arată modificările navelor de pescuit uh, în uh, comunitățile pescărești din Danemarca din 2005 încoace de la introducerea acestui sistem de cote acolo. Punctele roșii reprezintă porturi de pescuit care nu mai au niciun vas de pescuit, iar cele verzi sunt comunitățile care au 50% sau mai puține uh, vase față de numărul din 2005. Acest lucru e simptomatic și caracteristic, dacă vă uitați și la coasta Alaskei se întâmplă același lucru, uh, coasta Islandei, de asemenea, vorbim aici despre modelul de privatizare al cotelor uh, transferabile în lumea întreagă, ceea ce eu numesc canibalismul instituționalizat care a fost uh, dezlănțuit asupra capacităților de uh, pescuit. Și acest lucru are un impact devastator asupra comunităților pescărești, care se bazează pe capturi. Haideți să vorbim acum din perspectiva generațiilor viitoare. Am uh, fost invitat să vorbesc în lumea întreagă despre aceste lucruri și uh, acolo în, în Noua Zeelandă, nu, în, în Australia, la Victoria, era un uh, uh, consilier foarte mândru de programul uh, său. El era foarte uh, naiv în ceea ce privește uh, abordarea, da, era foarte sincer în uh, abordarea sa privind uh, generațiile viitoare. El credea că uh, tânăra generație și populația maori dorea să se angajeze uh, pe vasele de pescuit ale marilor corporații care începeau operațiunile în zonă. Avem însă de a face și cu o transformare a tinerei generații acest uh, domn s-a ridicat la un moment dat în picioare și a spus că corporații sunt bune, ele creează locuri de muncă și plătesc impozite. Da, sunt bune, i-am răspuns, dacă te știi unde te îndrepți, încotro te îndrepți cu acest model uh, de privatizare. Haideți să vorbim acum despre fezabilitate. Este fezabil oare să acordăm uh, să această um, cotă, aceste cote transferabile atunci când uh, trecem printr-o uh, criză atât de uh, uh, atât de gravă care ne obligă la austeritate, eu aș spune că Adică aș pune întrebarea cum, cât este de acceptabil să renunți la resurse atunci când te confrunți cu măsuri de austeritate obligatorii. Cum ar putea să fie obligatoriu să um, distribui bunăstare? Și o mică divagație uh, pentru că vorbim de capacitate, cred că e foarte important să uh, vedem capacitatea ca o calitate și nu neapărat ca un factor cantitativ, pentru că cele două uh, lucruri nu sunt identice. Uh, nu e vorba doar de bărci mai mari, ci și de o diferență a metodei de pescuit. Se spune că aceste cote transferabile înseamnă administrarea capacității dar eu nu eh, văd să se întâmple acest lucru din punct de vedere al calității acestei capacități. Comunitățile pescărești sănătoase vor avea nevoie de bărci și de locuri de muncă. Din 20 eh, de ani de experiență în Alaska am învățat că administrația nu înseamnă doar atât și aș propune să încercați uh, să dați vina pe capacitatea bărcilor uh, pentru a explica mortalitatea crescută în rândul uh, stocurilor de pește. Ce măsuri sunt potrivite? Ce măsuri sunt proporționale? Ce măsuri respectă principiul subsidiarității? Eu cred că cotele transferabile nu uh, îndeplinesc criteriile proporționalității și, și subsidiarității. Deja este suficient uh, pentru a evoca clauza competențelor exclusive ale statelor membre. ar trebui să găsim un alt, uh, un alt tip de concesiuni care să nu încalce aceste două principii știm că nu se îndeplinesc nici criteriile privind uh, uh, țintele de mediu pentru 2020, nici drepturile uh, omului și nu înțeleg cum se poate pune prin intermediul acestor cote accent pe obiectivele sociale și de mediu. Și pe baza experienței Irlandei, aș spune că ne aflăm pe, la limita uh, sau într-un punct de unde nu mai există întoarcere aproape. Ce putem, cum putem răspunde la toate aceste uh, probleme? Care ar fi soluțiile? Am uh, preluat acest citat din documentul neoficial și îl prezint statelor membre, dar atrăgându-le atenția că nu e loc de speculație aici experiența din întreaga lume ne spune că uh, nu am face decât să dezlănțuim uh, speculația, specula pe această uh, piață și acest lucru nu poate fi decât în detrimentul regiunilor dependente de pescuit. În uh, în Alaska, din experiență, am uh, constatat uh, pe parcursul anilor că oricât de bune ar părea măsurile pe hârtie, în realitate ele sunt foarte uh, greu de aplicat și uh, am generalizat acest uh, lucru de la, de la un studiu efectuat în cazul pescuitului de eglefin. Uh, în Statele Unite există grupuri uh, care sunt active în domeniul apărării uh, mediului și care au început să se um, să, să militeze pentru căpătarea de noi garanții uh, în legătură cu introducerea cotelor transferabile în Statele Unite dar care acum au ales să nu, se, uh, să nu stea în calea uh, forțelor pieței care până la urmă reglementează aceste lucruri. Ne-am obișnuit să facem schimbări uh, bruște și să nu ne intereseze ce lăsăm în urma noastră. Ar trebui ca aceste cote transferabile să provină direct din uh, ceea ce dețin uh, statele membre. Aceste cote știm că în uh, Danemarca se apropie de 30%, plățile în Alaska însă sunt mai degrabă la nivelul de 80%. Cred că singura întrebare pe care ar trebui să ne o punem este cui îi se cuvin acești bani. De ce aceste fonduri se duc în beneficiu public și nu în mâinile celor puțini care uh, își desfășoară activitatea în acest domeniu și ar trebui să beneficieze de uh, ei. Trebuie să reducem uh, deficiențele acestui proces de tip privatizare, acestei abordări de tip uh, privatizare, acordând uh, și un mare, mare grad de flexibilitate. Cred că trebuie să se aplice un set de criterii socioeconomice precum Iată câteva criterii sugerate de verzi europeni și cred că uh, ar putea veni în mintea oricui uh, în uh, întreaga lume. Trebuie să se să se, uh, ca accesul la pescuit să se facă în baza unor uh, autorizații iar fiecare dintre aceste, dintre categoriile de pescuit ar trebui să uh, beneficieze de un anumit punctaj. Iar aici un exemplu de felul în care se acordă o licență uh, În uh, abordarea standard, uh, alocarea anuală de pescuit înseamnă cota transferabilă în procente înmulțită cu, cota, uh, cu captura maximă permisă. Prin abordarea cu multiplicatori, această formulă se schimbă și încă nu se aplică aproape nicăieri acest, această metodă inovatoare. Cred că Deocamdată această propunere nu face decât să zgârie un pic suprafața pentru că se uh, confruntă cu un uh, refuz uh, unanim și uh, cu o atitudine din partea uh, părților interesate care cere o modificare radicală a abordării în ceea ce privește acordarea autorizațiilor de pescuit. Mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul domnului Paul Ash, uh, adjunctul misiunii Noii Zeelande la misiunea europeană. Thank you very much, Mr. Chair. Um, first, might I say how pleased we are. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Ne bucurăm foarte mult că avem ocazia de a participa și noi la discuția de azi. Prezentarea mea se va concentra foarte mult pe experiența um, Noi Zeelande cu um, sistemul de cote transferabile, pentru că și noi avem un sistem propriu. Vă voi da un exemplu în care uh, acest sistem de schimb de drepturi a funcționat foarte bine cu, în pescările mari. Îmi dau seama că această comisie are multe uh, opinii, că există opinii divergente. Adesea Însă eu uh, vreau să vă spun experiența noastră de peste 25 de ani cu implementarea unui sistem similar. Să vă spun cum ne-am adaptat noi pe parcurs. O scurtă introducere zona noastră de pescuit. Noi avem o zonă economică uh, foarte mare. Um, avem și uh, pescării de productivitate medie. 80% de uh, um, specii de ape medii, precum, precum caracatița sau um, homarul avem 90% uh, din produse pe care le exportăm către uh, China, Statele Unite, Uniunea Europeană. 1,5 miliarde de uh, dolari reprezintă exporturi. Milioane, mă iertați. Avem pescării comerciale și necomerciale. În categoria a doua avem chestiuni specifice Noi Zeelande, avem uh, pescării uh, costiere de, ia, de munte care uh, intră sub incendiul de la Waitani și există foarte mulți pescari de agrement. E de înțeles, dată fiind structura țării noastre. La începutul anilor 80 ne-am confruntat cu problemele clasice ale sectorului de pescuit, de care, pe care le-a despătut comisia dumneavoastră foarte mult. Se pescuia foarte mult în zona coastei. Se, pescările comerciale nu aduceau profit și erau necompetitive aveam o problemă cu uh, scăderea pescuitului uh, de agrement. Aveam și probleme politice în Noua Zeelandă și uh, politicienii doreau să redea um, celor 20% dintre, popul, dintre cetățenii care pescuiau plăcerea de a pescui pentru agrement. Răspunsul nostru a fost să pregătim un sistem de gestionare a cotelor. Acest sistem avea la început uh, motive economice. Trebuia să restabilească profitabilitatea pentru comunitățile mici, să reducă supracapitalizarea sau supracapacitatea, cum se numește în alte piețe, să limiteze capturile la uh, produsul, uh, la producția maximă durabilă. Avem uh, acest sistem din 86 și după 25 de ani de experiență vă putem spune că în Noua Zeelandă uh, a existat un proces uh, semnificativ de adaptare. Acum sistemul însă este foarte bine pus la punct și este susținut de toate părțile implicate. Am rafinat, am rafinat destul de mult uh, acest sistem pe parcurs. Eu uh, am lucrat la minister, uh, Ministerul Pescuitului pentru acea zonă. Uh, principiile de bază sunt aceleași. Avem uh, limite de captură, avem uh, interdicție de aruncare a piețelor, avem uh, cote individuale transferabile, piețele determină alocarea comer- efectului comercial și avem uh, monitorizare foarte strictă. Monitorizarea se face um, um, pe baza rezultatelor și să ne asigurăm că ea funcționează. Cum funcționează sistemul de cote individuale transferabile? Pentru toate pescăriile există cote, pentru toate pescăriile importante. Avem 97 de grupuri de specii uh, care sunt uh, toate de, împărțite pe uh, zone gestionabile. Avem 623 de stocuri de pește pe care le gestionăm și Uh, captura comercială um, avem, uh, și avem o captură comercială permisă și o captură totală permisă. Sunt două concepte diferite. Cotele transferabile generează cote anuale. Avem uh, mai multe restricții, avem limite de um, cumulare între 10 și 45% din uh, captura comercială permisă totală. Odată ce o specie a intrat în sistem, uh, alocarea producției de pescuit se uh, face prin cotele, exclusiv prin cotele transferabile. E nevoie, bineînțeles, de un sistem de raportare complet. Trebuie ca toate speciile să fie aduse la țărm și raportate. Folosim și uh, un sistem de patrule și uh, navale și aeriene pentru a controla uh, tot ce se întâmplă. Ne-am gândit să și uh, împrumutăm resursele fără ca pentru a nu recurge la sistemul de licitație. Acum, uh, observatorii, uh, cercetările, administrația um, necesară sunt uh, acoperite de costurile prin costul de recuperare a mecanismului. Cei care dețin cote suportă cam 30-35% din costurile suportate de guver- costurile uh, guvernului. Uh, Rezultatele după 25 de ani. În primul rând avem două obiective uh, principale ale sistemului. Am asigurat uh, durabilitatea resurselor. S-a schimbat uh, foarte mult situația în această perioadă. 66% din capturile debarcate sunt din cele incluse în obiectivele noastre. Și doar șase depășesc producția maximă durabilă. Am închis zonele ecologice delicate. Între timp, 30% din zonele noastre economice sunt uh, uh, asigură și protecția mamiferelor uh, și păsărilor marine. Se ține cont de existența acestor în acele zone economice. Rezultatele economice. Avem acum un sector de pescuit competitiv, nu mai există supracapacitate ca la începutul uh, acestui sistem. În anii inițiale sistemului uh, a avut o, o scădere uh, foarte mare a numărului de nave de pescuit, însă acum pescările noastre au ajuns la o stare stabilă și numărul nu mai variază. Există o legătură între rezultatele de durabilitate și dimensiunile flotei. Sistemul nostru s-a dezvoltat în 25 de ani și acum el este mult mai robust decât uh, în primii săi ani. Vedem că există o corespondență între um, capturile totale permise și nivelul flotei, volumul flotei existente în zona respectivă. Am văzut că s-a schimbat puțin uh, optica, nu mai este concentrare asupra pieței interne, ci și concentrare pentru, spre export. În perioada inițială a fost iarăși o uh, scădere bruscă a numărului de cote. Mulți uh, pescari au renunțat, um, au renunțat la această profesie și au folosit cotele pentru a strânge capital și a își începe cariera în alte industrii. Acum avem uh, peste 3000 de, cam peste 3000 de um, deținători de cote. Nu avem uh, corporații mari care dețin toate cotele. Uh, din contră, avem o împărțire foarte bună a cotelor în toate sectoare, în multe sectoare din Noua Zeelandă. Um, s-au schimbat lucrurile și cu valoarea exportului și volumul export pentru că pescăriile au devenit un obiectiv mai bine conturat. Uh, S-a trecut, uh, s-a, s-au schimbat și echipamentele și metodele de pescuit um, um, și astfel uh, pescuitul este mult mai eficient. Beneficiile sunt că s-a uh, îmbunătățit statutul biologic al resurselor, avem acum acces sigur, cu, cu siguranță, investiții și uh, studii de piață uh, și, și uh, practici de piață foarte bune. Nu mai este nevoie ca guvernul să intervină la fel de mult, uh, nu mai există subvenții. Industria se autostructurează pe baza forțelor de piață, a scăzut foarte mult supracapacitatea, a crescut eficiența, industria acum susține sistemul de gestionare a cotelor uh, pentru că le permite să gestioneze resursele împreună cu guvernul. Există și provocări uh, cu care uh, pe care le presupune acest sistem unic de cote. Uh, în primul rând trebuie să fie elaborate sisteme pentru administrarea și auditelor sistemelor de cote. Trebuie ca sistemul să fie ajustat în funcție de condițiile locale și există, politici, există cerințe de politici locale care trebuie să, să fie puse la punct. Am avut la început multe um, probleme cu alocarea um, uh, cotelor, însă am uh, renunțat la permise și um, am uh, făcut o introducere treptată a, um, a um, prețurilor. În ultima vreme am recurs și la um, licitații am ales uh, și um, cote proporționale care reprezintă acum procente din uh, cotele uh, de capturi relevante. Concluzii din experiența noastră aș putea spune că totul depinde de obiectivele pe care le aveți și în funcție de acestea trebuie să creați sistemul de gestionare a drepturilor. Sistemul nostru s-a bazat în primul rând pe eficiență economică, prin urmare, uh, el, sistemul a fost elaborat pentru a reflecta aceste nevoi. Dacă aveți alte obiective de gestionare, uh, va trebui să creați un sistem oarecum diferit. Pentru noi, uh, factorul cheie a fost crearea de legitimitate și de o bună cooperare cu industria. Acest lucru a avut foarte mult succes în Noua Zeelandă. Avem acum o cooperare foarte strânsă între guvern și uh, uh, industrie. Există identificare corectă uh, acum uh, la sfârșitul anilor 2000 uh, am uh, făcut progrese importante, uh, guvernul a redus, uh, împreună cu, uh, a redus cotele per, maxime permise și industria a lucrat la, cu guvernul pentru a reconstrui stocurile de pește ale reclădii. Sistemul pe care l-am uh, clar noi uh, a permis ca cotele să fie stabilite în funcție de istoria, istoria fiecarei capturi. Avem uh, cote transferabile individuale foarte specifice E vorba de acordarea drepturilor de a captura pește și uh, sunt principii care sunt consfințite în uh, drept și care sunt permanente, astfel încât uh, industria este sigură. Prin gestionarea acestor cote ne putem asigura că um, industria este diversă și că nu există o cumulare excesivă nicăieri. Acest lucru a fost important și pentru pescuitul de agrement și pentru pescările mici. În ceea ce privește recomandările principale, e important să se evită dezavantajarea sectorilor competente, eh, com, com, concurente. E important să se încurajeze răspunderea, asumarea colectivă a răspunderii și să nu se uite importanța planificării integrate. Domnul Cadec și cu mine cred că suntem de acord în această privință că planificarea integrată e foarte, foarte importantă și suntem de acord și în privința rugbiului care ne place amândurora. Vă mulțumesc uh, foarte mult uh, tuturor uh, pentru atenție. Vă stau la dispoziție pentru a vă răspunde la întrebări și oricând aveți interes și doriți, putem discuta despre sistemul nostru. Mulțumesc foarte mult și dau acum cuvântul următorului invitat, domnul Fernando González Laxe, profesor de economie aplicată de la Universitatea din La Coruña, Spania. Domnule profesor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să felicit Comisia de Pescuit a Parlamentului pentru această inițiativă de a studia o temă care preocupă foarte mult sectorul pescuitului. Știu că nu este momentul să facem o analiză istorică a politicii comune de pescuit în Europa, dar e vorba de 29 de ani, 29 de ani de când discutăm despre teme asupra cărora nu am găsit o soluție adecvată. În 1983, în ianuarie, a, avut, a apărut această politică comune, iar astăzi, în martie-aprilie, în 2012, discutăm în continuare despre probleme aproape identice. Deci răspunderea este a noastră a tuturor, atât a profesorilor universitari, a oamenilor de știință, între care mă includ, a pescarilor, cât și a oamenilor politici. Fără îndoială, există o contradicție, permiteți-mi să spun lucrul ăsta pe, ă, foarte clar, între diversele aspecte ale politicii comunii, comune de pescuit, între durabilitate, conservarea și gestiunea recursurilor, viabilitatea și competitivitatea economică și impactul social și veniturile teritoriale. Lucrul acesta a făcut ca politica comună de pescuit să fie foarte orientată pe termen scurt și să nască conflicte care să permită să se intre în negocieri între diversi actori. Este foarte clar că în aceste condiții apar recomandările pe care le fac oamenii de știință. Foarte recent, Alexander Preuss au scris uh, un articol publicat uh, în revista Fish and Fisheries, care este revista numărul unu în domeniu, și spun că 22% din aceste stocuri nu vor avea o masă Uh, durabilă pentru pescuit, uh, așa cum uh, s-au angajat foarte multe țări la Johannesburg și foarte multe stocuri nu vor putea să îndeplinească aceste angajamente. Iar noi de la Universitatea de A Coruña și Universitatea Santiago din uh, regiunea Galicia, care este prima regiune de pescuit a României, uh, a uh, Europei, ne-am gândit la mai multe factori. Capturile, capturile și rezultatele care nu sunt foarte bune. Ceea ce ne face să analizăm că problemele politicii comune de pescuit nu sunt viabile, nu sunt rezultate economice sau de mediu viabile. Așa încât e bine să știm foarte bine ce înseamnă sursele sau resursele de pescuit. Să spunem în primul rând ce este o resursă de pescuit. O populație de pești care nu are întotdeauna aceeași capacitate de reproducere. Nu este în același loc, nu este în aceeași, în aceeași De aceea este o resursă uh, volatilă și mobilă. Și ținând cont de aceste acești factori, e o problemă foarte mare, problema cu care ne confruntăm economiștii din acest sector. E foarte ușor să prevezi producția industrială, să planifici produ- producția agricolă, dar este foarte greu să prevezi și să gestionezi resursele de pescuit, pentru că nu sunt în același loc, nu se reproduc în aceleași condiții și sunt mobili, sunt volatili. Iată de ce este evident că în momentul în care dorim să rezolvăm această problemă, Lucrul acesta nu se poate face pentru că modelul nu funcționează. Dacă vă uitați în această imagine, în cel de-al doilea pătrat, veți vedea că sporirea forțelor duce la sporirea capturilor, dar până la o limită. Iar după acea limită încep să scadă. Ce legătură au, are efortul cu stocurile. un efort mai mare înseamnă stocuri mai mici, pătratul 1, 2 și 3. Iar apoi, dacă facem legătura cu prețurile și cu posibilitatea ca aceste stocuri să scadă, o să crească prețurile. Ce se întâmplă cu prețurile dacă se capturează mai mult? În primul rând, prețurile scad și apoi uh, cresc. Deci suntem în fața unui model care nu funcționează așa încât duce la disperarea și dispariția multor producători care, din perspectiva spaniolă și galițiană, văd că modelul economic sau modelul de gestionare a politicii comune de pescuit nu se bazează pe cele mai bune principii. principii. În primul rând, că principiul stabilității relative limitează posibilitatea pescăriilor, sunt frecvente uh, decalajele dintre cerere și ofertă, pentru că analiza controlului este destul de laxă. Sancțiunile sunt tratate diferit și pentru că de foarte multe ori evaluăm comportamentul producătorilor altfel. Să vedem acum ce înseamnă aceste concesionare a drepturilor de pescuit. Evident, este vorba de un drept care se acordă unui individ sau unui grup un drept de acces sau de exploatare a unui resurse de pescuit determinate într-o zonă foarte concretă. Deci, cum se spune, este o concesiune a unui drept care este atribuit individual și care este exprimat în general în unități de pescuit. Baza aplicării acestor drepturi este aplicarea unor stimulente, adică este vorba de influențarea motivării producătorului. Deci caracteristicile acestor concesiuni sunt exclusivitatea, transferibil, transferibilitatea, siguranța și durata. În prima situație, exclusivitatea nu po poate să existe interferențe din partea celorlalți. Este un drept individual atribuit, adică asta înseamnă excluderea a unora care nu, nu li se acordă acestor drepturi. Transferabilitatea consolidarea de a arenda sau de a vinde aceste drepturi, siguranța înseamnă puterea de a se apăra împotriva unei încălcări și durata, utilizarea ă, temporară sau permanentă. De ce apar aceste drepturi, aceste drepturi de pescuit? Așa cum spunea primul intervenient, este vorba de tragedia locurilor comune. În al doilea rând, pentru că încercăm ca producătorii să aibă un comportament rezonabil și nu individual. Deci încercăm să eliminăm cursa olimpică pentru a pescui și în al treilea rând trebuie să punem accent pe durabilitatea pe termen lung și rentabilitatea pe termen scurt. Ce avantaje are acest model? În primul rând, duce la reducerea capacității de pescuit, așa cum s-au dat exemple concrete unde s-au aplicat cu succes, îmbunătățește condițiile de muncă, vom munci mai puține zile și uh, se sporește siguranța la bord, sporește eficiența economică pentru că va face să scadă prețurile, nu vom mai pescui de dragul de a pescui, ci vom avea uh, sezoane mai largi de pescuit, produsele vor fi de mai bună calitate și o mai bună siguranță a lucrătorilor. Există un sentiment de proprietate care duce la stimulente și dacă ne legăm și de producția maximă sustenibilă, durabilă, se poate ajunge la îmbunătățire. În fața acestor avantaje există și dezavantaje. Un impact pe termen scurt asupra structurii sociale, o reducere importantă a posibilităților de pescuit, evident, prețul drepturilor de pescuit duce la um, ca un, tânăr, unui tânăr să-i fie greu să acceadă la drepturile de pescuit pentru că nu are banii să le cumpere. Cumularea drepturilor în mâini foarte puține poate să fie o forță care exclude și care poate să duce la monopolizarea unei zone sau unei uh, specii, presiunea asupra unei zone care poate să ducă la reducerea flotei, uh, ca ambarcațiunile existente să fie mai rentabile, poate să ducă și la scăderea cotei individuale de aruncări în mare uh, și uneori s-ar putea să nu fie foarte bune pentru toate pescăriile. Aceste caracteristici, după părerea mea, duc la următoarele elemente ale dezbaterii nu se poate aplica tuturor pescăriilor. Eu, cum spuneam, nu cred că se aplică la toate. La pescăriile costiere sau artizanale, sistemul acesta nu este eficient. Nu va duce la eficiență și nici nu va reduce supracapacitatea de pescuit. Apoi se preferă ca ideea ca statele membre să introducă sistemul sau Uniunea Europeană. Dumneavoastră, parlamentarii, trebuie să vă gândiți foarte bine dacă este un proces la nivelul Uniunii Europene sau este un proces la nivelul statelor membre. Din perspectiva mea, dacă este o politică comună de pescuit, atunci trebuie să ne gândim la perspectiva comunitară. Deci asta este perspectiva mea personală. Politica comună de pescuit este cam discriminatorie față de unele țări și din anul 1985, de exemplu, când Spania și Portugalia au devenit membre ale Uniunii Europene. Aplicarea trebuie să fie obligatorie pentru a face față excesului de capacitate. Trebuie să ne gândim la reducerea excesului de capacitate. Ar trebui văzute lucrurile pentru a ajunge la producția maximă durabilă sau pentru a menține, să spunem, o capacitate suficient de durabilă pe termen lung. Cum putem evita speculațiile pe baza acestor drepturi? Uh, domnul din Noua Zeelandă vorbea despre niște norme, la fel și cel din America de Nord. Cum să introducem sentimentul responsabilității producătorului? Producătorul funcționează ca o persoană individuală, el este cel care trebuie să pescuiască. Deci are în minte clar ideea că are nevoie de pește. Iar lucrul acesta durează o perioadă de atâția ani, e vorba de un sistem și o garanție. Și apoi sunt cum să calculăm valoarea monetară a concesiunii. Este o politică bazată pe stimulente, deci trebuie să știm cât anume trebuie plătit și cum să răspundem la uh, cu durată, uh, să, avem un răspuns durabil pe termen lung și uh, pe termen scurt rentabil pe termen scurt, deci rentabil economic pe termen scurt și durabil pe termen lung din punct de vedere biologic. Deci vorbim despre comportamente noi, despre uh, mijloace noi de a reacționa. Ce se întâmplă cu cei care posedă aceste drepturi? Ei, în principiu, se vor alinia la ideea conservării resurselor, dar în ultimul paragraf acolo apare o barieră pentru cei care doresc să se apuce de pescuit. Deci trebuie să ne gândim la aceste două limite, limita maximă și limita minimă. Ce se întâmplă cu dezbaterea actuală? Este un drept de pescuit, dă titularului dreptul de uh, de exclus, dreptul exclusiv și așa cum spuneam mai devreme, cum spuneam mai devreme reprezentantul din Portugalia, este un fel de privatizare limitată care, pe care o atribuie reglementatorul. Sigur, este o, un fel de privatizare uh, limitată, dar introduce și ideea de primă economică, uh, uh valorează bani, ceea ce este foarte interesant pentru viitor. Și în al treilea rând, cred că mai este un element important care trebuie avut în vedere. Este un drept care trebuie să fie legat de politica de gestionare. Nu are rost să atribui o concesiune dacă nu exercităm un control asupra gestiunii pescuitului. Și în ultimul rând, există dreptul de a trece de la logica posesiunii la logica proprietății. Adică una este că utilizezi un recurs, că ai uzufructul unui bun public și alta este că acest bun public este proprietatea ta privată exclusivă. Și pe această notă, mesajul final este faptul că nu trebuie aplicat în toate situațiile dar trebuie să vedem în toate situațiile cine câștigă și cine pierde. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule González Lase, și în ultimul rând dăm, uh, urăm bun venit și dăm și cuvântul domnului Sean O'Donoghue, reprezentantul Federației Pescarilor Irlandezi. Aveți cuvântul, domnule. O'Donoghue. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi cer scuze că am întârziat, am fost la o altă întâlnire. Vă mulțumesc că m-ați uh, așteptat și că mi-ați făcut loc pe ordinea de zi a acestei audieri. Cred că Întrebarea pe care am fost uh, rugat să o tratez în această dezbatere era una foarte specifică și care se leagă de concesiunile transferabile în pescuit în legătură cu uh, înlăturarea uh, supracapacității de pescuit și în uh, sprijinul unei mai bune administrări a acestei industrii. Mm, cred că răspunsul meu este unul foarte simplu. Nu. Cotele transferabile nu sunt un uh, răspuns la supracapacitate și nici nu aduc o mai bună administrare a flotelor. Și am să vă explic de ce am ajuns la această concluzie. În primul rând, aspectele de ordin socioeconomic. Am să vă arăt câteva diapozitive pe această temă și veți vedea ce efect dramatic pot avea, poate avea introducerea cotelor uh, transferabile obligatorii. Un al doilea motiv pentru care acestea nu vor funcționa pentru înlăturarea asupra capacității este acela că vor fi probleme majore, cel puțin uh, așa reiese din uh, propunerea Comisiei, în legătură cu garanțiile, cu măsurile de garantare. Pe urmă, mai este însă și definiția asupra capacității de pescuit. Cred că este foarte important și antevorbitorii mei au atins acest uh, aspect trebuie să înțelegem foarte bine ce, ce înseamnă supracapacitate. Și, nu în ultimul rând, al patrulea motiv uh, ar fi acela că există probleme financiare complexe legate de aceste cote transferabile care vor ridica uh, noi obstacole. Am să încep cu uh, problemele de natură socioeconomică, dar înainte de a ajunge acolo, cred că ar fi util să ne amintim ce înseamnă în propunerea Comisiei aceste uh, cote obligatorii transferabile. Și am să ating doar câteva uh, trăsături cheie. Principala problemă este că uh, propunerea face aceste cote transferabile obligatorie în toate statele membre. Se acordă un termen limită de 15 ani și o aplicabilitate la vasele mai lungi de 12 metri iar propunerea Comisiei include și anumite prevederi speciale. Dar principala problemă o reprezintă, repet, obligativitatea acestor uh, concesiuni transferabile. De ce este caracterul obligatoriu o atât de mare problemă? de ce acestea nu sunt o, un instrument uh, bun de uh, administrare a flotelor? De ce reprezintă caracterul obligatoriu o atât de mare problemă? Ei bine, aceste cote vor duce la concentrarea proprietății asupra concesiunilor de pescuit, atât pe piața internă între statele membre, cât și uh, pe piața internă, cât și pe piața externă. Nu vom mai avea econo- beneficii economice pentru comunitățile dependente de pescuit. Vom asista la destrămarea acestor comunități dependente de pescuit în statele membre și am să mă folosesc aici de exemplul pe care l-am mai menționat și care cred că ilustrează foarte bine această ipoteză. E vorba de exemplul cu care sunt familiar, îl cunosc foarte bine și anume portul irlandez de pescuit Killybegs. Și cred că cu alte ocazii am mai subliniat acest uh, aspect. Aici există foarte, ape foarte bogate în pește în jurul uh, Irlandei, după cum vedeți și pe această hartă. În această zonă pescarii irlandezi aveau drepturi, aveau acces și Irlanda dispunea de majoritatea concesiunilor de pescuit de aici. Comisia a elaborat un, uh, o evaluare de impact, un studiu de impact în legătură cu uh, politica comună de pescuit în uh, zonele dependente de pescuit și unul dintre studiile de caz a, caz a fost Hillibags. Este un raport al Comisiei pe care îl puteți accesa pe site-ul Comisiei, este public uh, și se ocupă de o mare diversitate de uh, comunități dependente de pescuit în 24 uh, de state membre care au ieșire la mare. Acest raport arată foarte clar că Cifra de afaceri a uh, portului Kilibex depinde în mod crucial de uh, pescuit. Și pentru că s-au făcut investiții în uh, industria de pescuit în Kilibex, Aici se obțin uh, anual venituri uh, de 250 de milioane de euro. Kiribegs, localitatea, este dependentă în proporție de 68% de industria pescuitului. Deci, practic, dacă introducem aceste uh, cote, concesiuni transferabile obligatorii, vom duce la distrugerea comunității Kilibags pentru că va deveni foarte posibil ca altcineva să vină și să cumpere uh, drepturile de pescuit asupra speciilor din uh, zonă, a speciilor uh, pelagice și a crustaceelor și folosesc acest exemplu pentru că după părerea noastră, în 4 până la 5 ani, un port ca Kilibegs, care este înfloritor acum, va deveni un oraș fantomă dacă se aplică în mod obligatoriu cotele transferabile. Deci, din punct de vedere socioeconomic, dacă aceste concesiuni se concentrează în mâinile unor uh, uh, armatori, uh, comunitățile mici dependente de industria de pescuit vor fi distruse. De aceea ar trebui să ne gândim foarte, foarte serios înainte să pornim pe această cale care ne-ar duce la uh, un dezastru pentru zonele dependente de pescuit. Un al doilea aspect S-a spus uh, și cred că și Comisia a menționat acest lucru uh, cu mai multe ocazii, că prin uh, introducerea de garanții și de măsuri de siguranță am putea să nu ne confruntăm cu acest fenomen de concentrare. Există însă o decizie a Curții Europene de Justiție în cazul Factor Time uh, din 1991 și care spune că nu se poate face vreo discriminare pe uh, criterii de, uh, de cetățenie, pe, pe criterii naționale. Și că există uh, posibilitatea ca uh, să se introducă uh, criterii uh, de natură economică. Dar aceste criterii s-au dovedit uh, adesea ineficiente. De exemplu, Marea Britanie, după ce a încercat uh, să implementeze fără succes diverse astfel de criterii, Uh, s-a, uh, dovedit că în uh, fiecare din cazurile în care s-a încercat aplicarea acestor criterii, nu s-a putut obține un, o creștere mai mare de 10% a cifrei de afacere a acestor a, a, um, vaselor de pescuit. Eu nu sunt de acord cu Comisia și i-aș provoca să-mi demonstreze că aceste uh, măsuri de siguranță pot fi efective. După părerea mea, nu este posibil să se introducă măsuri de garantare sau de siguranță care să uh, ne da asigurări că introducerea cotelor transferabile obligatorii uh, poate fi făcută fără distrugerea comunităților dependente de pescuit. De ce cred că uh, aceste cote transferabile nu sunt o soluție pentru supracapacitatea de pescuit? Această supracapacitate nu este definită în uh, instrumentele legislative existente și nici în uh, actuala reformă a politicii de comune de pescuit nu se face acest lucru. Curtea de audit a analizat anul trecut uh, problema capacității și s-au desprins trei, foarte, trei idei foarte importante. Voi începe cu uh, concluziile curții de conturi. Prima dintre ele, definițiile existente ale capacității de pescuit nu reflectă în mod uh, adecvat uh, capacitatea vaselor de a captura pește. Supracapacitatea nu a fost definită sau cuantificată și plafoanele de capacitate acordate flotelor nu aveau aproape niciun efect în ceea ce privește adaptarea capacității de pescuit a flotelor la uh, posibilitățile reale de pescuit. De aceea, probabil și uh, măsurile luate împotriva aruncărilor uh, capturilor nedorite înapoi în mare nu și-au uh, putut dovedi uh, eficiență. De aceea, după părerea mea, problema supracapacității este echivalentă cu o supracapacitate economică. Trebuie să ne punem întrebarea dacă un vas individual poate fi viabil din punct de vedere economic cu posibilitățile de pescuit existente. Nu este sigur o ecuație foarte simplă, pentru că dacă ne uităm la costurile combustibililor care au crescut uh, cu 220% în ultimii 10 ani, veți vedea că avem o imagine foarte complexă a acestei probleme. Cotele transferabile nu sunt o soluție. Dacă ne dorim o soluție reală. Odată ce am definit segmentele de flotă care dispun de supracapacitate, trebuie să ne concentrăm asupra acestor segmente de flotă și să insistăm pentru dezafectarea uh, unei, uh, unei părți dintre ele. Da, în Irlanda s-a făcut acest uh, lucru și încerc să vă Spun acum că problema capacității, așa cum este uh, definită ea acum, cu efort de pescuit și kilovați, nu este o definiție potrivită. De aceea nu avem nici o definiție potrivită asupra capacității. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun în legătură cu acest uh, subiect, domnule președinte, este următorul. Concesiunile transferabile de pescuit nu vor rezolva problemele economice legate de uh, supracapacitate. S-a demonstrat că acolo unde au existat aceste concesiuni transferabile, uh, nu s-a atins acest cel și nu s-a înlăturat supracapacitatea economică. Ceea ce faceți este să aveți deja nave care sunt, uh, uh, din punct de vedere economic, neviabile și care capitalizează excesiv, nu aveți, pe de altă parte, datorită crizei financiare și bancare din Europa și din întreaga lume, băncile nu vor acorda credite pescarilor, iar acest lucru nu se poate schimba peste noapte. După părerea mea, dacă introduceți cotele transferabile obligatorii, nu veți face decât să puneți presiuni suplimentare asupra stocurilor de pește. Dar dacă vă concentrați asupra uh, reducerii dimensiunii flotelor, și uh, asupra distribuirii uh, unor cote echitabile, nu veți ajunge la rezultate corecte. De aceea, după cum spuneam, concesiunile transferabile pentru pescuit nu sunt instrumentul cel mai potrivit pentru rezolvarea problemei supracapacității și a administrării flotelor. Acest instrument nu ar duce decât la decesul comunităților dependente de pescuit. Și asta datorită caracterului obligatoriu, pentru că statele membre sunt singurele în măsură să decidă care uh, sunt concesiunile pe care le dorește acordate. Mulțumesc foarte mult! Acum uh, s-au încheiat, s-au încheiat uh, intervențiile care v-au fost prezentată experiența intervenienților, o parte au prezentat uh, viziuni contradictorii față de ale noastre, iar acum deschidem dezbaterea. 5-6 persoane au cerut, 7, uh, 8 persoane au cerut până acum să ia cuvântul. Avem 45 de minute la dispoziție așa că vă rog să vă limitați intervenția pentru maximum două-trei minute pentru a lăsa timp invitațiilor să răspundă la întrebările puse de dumneavoastră. Iar deputații care vor interveni, să, dacă vor să a, a, adreseze o întrebare direct cuiva să o spună sau dacă întrebarea respectivă este adresată tuturor. Deci o să luăm întâi toate întrebările, iar apoi intervenienții vor putea să răspundă la întrebările puse de deputați. Domnul cade are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să le mulțumesc uh, intervenienților pentru cele spuse. Am auzit foarte multe lucruri deosebit de interesante. Mulți dintre dumneavoastră știți care este poziția mea că mă opun punerii în aplicare a acestor concesiuni transferabile de pescuit și nu o să vă spun pentru ce motive. Vreau să fac câteva observații apropo de cele spuse astăzi aici. Apo înainte de a reduce supracapacitatea, trebuie să definim supracapacitatea, deci să cunoaștem capacitatea reală a flotei europene, pe care nu o cunoaștem astăzi. Asta e prima observație. Astăzi, orice țară din Uniunea Europeană poată să-și pună în aplicare aceste drepturi transferabile dacă dorește. În Marea Britanie, în anumite domenii, Danemarca, sunt state care au făcut acest lucru. Deci există toate statele au libertatea să facă acest lucru. Nu văd de ce trebuie neapărat să le legiferăm la nivel european. Apoi încă un element important. Aplicarea acestor drepturi transferabile ar reduce efortul Uh, de pescuit și ar duce la păstrarea resurselor. Nu este adevărat, e o minciună, este un contraadevăr. Există în Europa există cote. astăzi un vapor uh, pescuiește 100 de tone, mâine tot aia o să pescuiască. Concesia de drepturi este altceva și pot să apară speculații și piața și s-a spus uh, de către unii intervenienți deci, evident, o să dispară încet, încet pescuitul artizanal. Deci sunt o serie întreagă de elemente care mă fac să cred că aceste concesiuni transferabile nu sunt o soluție bună. Domnul Deonăi uh, s-a referit la anumite elemente și anume că, uh, eu știu, garanțiile propuse de comisie pot fi atacate în justiție pentru că sunt împotriva tratatelor. Cam asta este ce cred eu. Asta vreau să spun. Oricum, m-a interesat foarte mult ce a spus uh, intervenienții. Mulțumesc, domnule Cadec. Gracias. În primul lugar... Uh, doamna Miranda. Doamna Fraga. Um, nu, doamna Miranda, mă scuzați. A fost foarte important, interesant ce au spus, dar vreau să adresez câteva întrebări unora dintre intervenienți. A spus că stabilirea acestui sistem a pus capăt supracapacității, a redus flota, s-au dat niște cifre, peste 50%, uh, s-au dat stabilitate locurilor de muncă, deși acestea au fost reduse. Întrebarea mea e următoare. Ce s-a întâmplat și cu ce sistem? Cine și-a asumat reducerea cu 50% a flotei. Ce s-a întâmplat cu acele embarcațiuni care au fost eliminate? Cine și-a asumat costul acesta de pierderea 50% din locurile de muncă? Cum s-au rezolvat situația uh, locurilor de muncă ocupate de femei? Pentru că în multe țări, în multe locuri, femeile lucrează invizibil, aproape neoficial și s-au bucurat de ajutor din partea statului pentru a pune în opera acest sistem, uh, au existat ajutor pentru a moderniza embarcațiunile. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Cadec. Uh, drepturile se mențin, sunt aceleași, numai că sunt concentrate într-un număr mai mic de embarcațiuni. Mă interesează procedura. Ce se întâmplă cu uh, pescuitul artizanal? La domnul Aș s-a spus foarte clar ce se întâmplă. Deci rentabilitatea economică iar pescuitul artizanal, pescuitul artizanal ă, este mai degrabă la îndemâna unor populații indigene, dacă n-am înțeles eu bine. Dar la domnul Sterner, ce se întâmplă acolo cu pescuitul artizanal după explicarea acestui sistem? Se vorbea de ă, pescuitul ă, de agrement ce limite de pescuit există în anumite locuri din Uniunea Europeană, în anumite regiuni. Putem face comparații de, cifri, de cifre. Acest pescuit de agrement are în unele zote, zone cam aceeași cotă ca pescuitul artizanal. Uh, tinerii uh, au intrat în domeniul pescuitului sau nu? sunt marile întreprinderi care sunt cele uh, care au um, sunt rentabile sau e vorba de embarcațiuni mici sau asociații mici. Și cred că e mai, mult mai ușor uh, după această dezbatere ca Uniunea Europeană să definească obiectivele, să stabilească criteriile și să încerce să stabilească și e, uh, niște obiective pe termen mediu și lung ce înseamnă să existe supracapacitate în Uniunea Europeană. Dacă am avea cifre, dacă am ști unde există supracapacitate și dacă s-ar evalua locurile unde s-au făcut eforturi pentru eliminarea supracapacității, asta e o mare problemă. De fapt, nu avem diagnosticul necesar pentru a o putea folosi în reforma pe care o facem. Aș dori uh, să știu exact care este Uh, răspunsul celor doi uh, uh, intervenienți. Domnul Grobarcic. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să le mulțumesc tuturor participanților la această discuție și cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție celor care sunt cei mai interesați în a vinde concesiunile de pescuit, adică pescarii s-au exprimat împotriva lor. Pescăriile s-au explicat s-au exprimat împotriva lor cu multă hotărâre, deci cred că asta este chestiunea cea mai importantă. Sectorul nu dorește această abordare în ce privește politica de pescuit. Am mai multe întrebări. Domnul Sterner vorbea despre aspectele pozitive. Are drepturilor transferabile de pescuit, ale cotelor transferabile de pescuit. De asemenea, spunea că sistemul acesta are și aspecte negative. Puteți să ne spuneți care sunt cele mai evidente aspecte negative? Cele care, după părerea dumneavoastră, vor avea un impact clar negativ asupra sectorului. Domnul uh, Masinkau a făcut o comparație. Spunea că drepturile la care se refera domnia sa au, înseamnă canibalism. A fost o imagine foarte puternică care m-a făcut să mă gândesc la Joseph Conrad, care uh, spunea că marinarii lui sunt canibali și le era foame tot timpul și foamea lor era forța motrică cea mai importantă. când vorbim despre cotele de pescuit, sunteți de acord că sistemul ar putea să se transforme într-un fel de foame financiară, că instrumentele acestea se vor transforma în instrumente financiare care vor contribui la uh, îmbunătățirea sau eu știu la, la vor avea un impact asupra situației la bursă. Domnul Ash din Noua Zeelandă vorbea despre aspectele pozitive ale acestor drepturi transferabile și vreau să știu dacă a analizat această chestiune în ceea ce privește un cadru uh, multinațional. Ați uh, discutat cu Australia sau cu alte țări din regiune sau este doar uh, un sistem național valabil pentru Noua Zeelandă? Ați menționat uh, într-unul din diapozitivele dumneavoastră faptul că nu e posibil să se cumpere cote în Noua Zeelandă. Dacă nu, o firmă sau o companie nu este rezidentă în Noua Zeelandă. Și domnul Gonzales vorbeați despre privatizare și, de fapt, spuneați că privatizarea este o comparație potrivită, este o, o formulă bună pentru uh, a vinde cotele individuale de pescuit și pare să fie o soluție bună pentru acest transfer de facto de proprietate. Sunteți de acord dacă urmăm acest stil de argumentație că privatizăm anumite zone maritime? Pentru că se pare că ne îndreptăm către acest lucru. Cineva care primește cotele respective sau cumpără cotele respective va trebui să aibă și grijă de zona respectivă. Mulțumesc, domnul Stevenson. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat uh, multe opinii destul de ferme, robuste în legătură cu uh, concesiunile de la domnul Masinco și domnul Donahue. Am impresia că vă temeți de aceste sisteme ca de uraganul Katrina. Um, vă temeți că efectul va fi devastator pentru sectorul pescuitului. Dar, Sean, tu ai spus uh, până la urmă, în concluzie, că fiecare stat membru ar trebui să-și aloce propriile sale uh, ocazii, oportunități de pescuit. Dacă um, concesiunile ar uh, fi voluntare și ar depinde de statele membre în bazele regionalizării să, să decidă cum doresc să procedeze, atunci cred că acest instrument ar fi unul util în, pentru noi. Eu sunt total împotriva propunerii Comisiei pentru uh, concesiuni uh, obligatorii și pentru 15 ani, pentru că așa ceva pentru cele 27 viitoarele 28 de state membre ar avea o valoare uh, care ar începe să intereseze Goldman Sachs și acesta este ultimul lucru pe care vrem să-l uh, generăm noi. Însă un sistem de concesii, trans, concesiuni transferabile voluntar cu uh, cadre multianuale și cu investițiile de care au nevoie acum uh, pescarii pentru a-și cumpăra uh, o navă, chiar o navă pentru pește cu carne alba, dacă ținem cont și de aceste investiții care sunt semnificative, dacă îi ajutăm să-și cumpere un activ valoros pentru ei, și sigur, dacă Uh, statul membru uh, care optează pentru introducerea concesiunii transferabile uh, alege să limiteze proprietatea pentru orice organizație de producători la 10% sau 5% din cotă, aceasta poate fi un tip de garanție și uh, dacă se insistă că uh, persoana care uh, desfășoară activitatea are um, o istorie corectă și are licențele necesare, atunci cred că pur și simplu eliminăm obstacolele și capcanele care, um, care cresc artificial um, cotele de pescuit. Deci dacă eliminăm toate aceste riscuri, dacă eliminăm uh, posibilitățile ca o singură companie să achiziționeze singură toate cotele și să uh, creeze un fel de monopol, atunci uh, cred că situația nu este atât de neagră. Pur și simplu nu înțeleg ce îi motivează pe unii când spun că e imposibil să introducem garanții. Uh, Aș vrea să îmi dea Sean și profesorul Masinco o explicație, să-mi spună de ce e imposibil să i ducem garanții dacă un stat membru are răspunderi regionalizate, dacă se introduc um, dacă se introduc um, garanții, um, acestea vor fi introduse în procesul de legislație publică. Ajută-mă să să înțeleg, pentru că eu chiar eu am făcut un amendament în acest sens. Mulțumesc, doamna Fraga. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim uh, intervenienților pentru prezentările foarte interesante. Eu uh, apăr uh, acest concept. Le apăr pentru că am văzut că țările care au modele foarte bune de gestiune, care au funcționat mai bine, sunt tocmai țările care au aplicat acest sistem de drepturi transferibile. Australia, Irlanda, Canada, oricare țară. Este un model care în țările foarte conservaționiste a funcționat. Deci trebuie să aibă ceva bun sistemul ăsta. În Noua Zeelandă, de 25 de ani, au plecat uh, cu aceleași probleme. Domnul din Noua Zeelandă le-a prezentat foarte bine supracapacitatea, lipsa de rentabilitate, suprapescuitul. Domnul Cadec sigur poate că nu este de acord că există supracapacitate, dar majoritatea dintre noi considerăm că există supracapacitate în Europa. Așa încât eu cred că ar fi bine să ne gândim că sistemul acesta ar putea să funcționeze așa cum a funcționat și Noua Zeelandă cei care nu recunosc că există probleme de supracapacitate, atunci nu știu de ce mai avem nevoie de reformă. Dacă totul stă atât de bine, ce mai ne trebuie reformă? Și nu are rost argumentul că nu există o evaluare clară a supracapacității. Dacă n-ar exista supracapacitate, n-ar exista suprapescuit și n-am avea nevoie de politica comună de pescuit. Deci eu am nevoie de o evaluare exactă asupra capacității ca și știu că există. Iar sistemul acestor drepturi transferabile are un avantaj pentru că duce la raționalizarea întreprinderilor și la reducerea capacității. Este o hotărâre impres a întreprinderilor, nu îi obligă nimeni, ei sunt cei care hotărăsc cum se reduce. Deci această plusvaloare este foarte clară față de sistemele existente în Uniunea Europeană, care au costat extraordinar de mult și nici măcar nu au fost puse în aplicare. Vreau să adresez o întrebare celor care au vorbit despre tema acestor drepturi transferabile. Cum spunea domnul Gonzales, Uniunea Europeană își elimină propunerea unei asemenea politici comune, comunitare și noi credem că ar fi foarte bine. Sigur că aici plecăm de la baza reducerii la nivel național. Dar se pune sub semnul întrebării și obligativitatea. S-a spus de multe ori ideea că sistemul acesta trebuie să fie voluntar și nu obligatoriu. Poate că în viitor se va ajunge la un compromis, dar uh, raportoarea Doamna Rodus vorbea de posibilitatea eliminării transferabilității. Deci aș dori ca cei care ne explică că sistemul acesta, ne explică sistemul acesta dacă până la urmă sistemul acesta nu duce la nimic. Ar trebui că, ca un sistem, eu cred că un sistem fără transferibilitate ar n-ar elimina hotărârea uh, întreprinderilor de a reduce supracapacitatea. În acest moment trebuie să recunoaștem că Uniunea Europeană nu, accesul la pescuit nu este liber. În țara noastră toate argumentele acestea că nu pot să intre tinerii și așa mai departe nu sunt valabile, pentru că nici acum nu pot să intre tinerii în acest domeniu. Deci trebuie să judecăm lucrurile cu obiectivitate. Mulțumesc. Mulțumesc. Haideți să încercăm să vorbim mai puțin și să adresăm mai multe întrebări concrete invitațiilor, ca să le dăm timpul să răspundă. Pentru că altfel nu o să aibă timp să răspundă și ar fi păcat doamna Garcia Iero. Mulțumesc, domnule președinte, pentru recomandările dumneavoastră pentru că, sigur, aveți dreptate, dar întotdeauna vorbim despre ceva și ni se cere să reacționăm așa, în, ca într-o stare de urgență. Și sigur că în cele din urmă trebuie să reformăm politica comună de pescuit care se bazează pe două chestiuni, dacă există sau nu supracapacitate, toată lumea consideră că da, supracapacitatea sau supraexploatarea nu se va rezolva cu cotele și dacă nu e așa, o să vedem. Cum spuneam și în alte dezbatere, există alte opțiuni. Dar acest lucru nu trebuie să se facă pe seama pescuitului costier și artizanal. Iar proiectul social, nu numai cel economic, proiectul social și durabil din punct de vedere al mediului, deci nu numai din punct de vedere economic. Suntem într-o situație de recesiune economică și piața a arătat că nu este eficientă. S-a spus că piața este eficientă. Din contră, piața nu este eficientă, supraexploatează și suntem în situația de față. Iar politica de pescuit este un exemplu în acest sens. Deci trebuie să facem propuneri care să ajute cumva comisia. Trebuie să adunăm mai multe date. Eu nu plec de la ideea că totul este supraînțeles. Eu vreau să pun o întrebare mai multor intervenienți. Eu, asta cu cotele transferibile este o soluție, dar nu e soluția cea mai importantă. Este, nu este formula care o să ducă la durabilitatea biologică a mediului marin. Și dacă lucrurile stau așa și înțeleg că e așa, atunci să vorbim de reformă din acest punct de vedere și dacă e așa, și atunci să stabilim cotele. Ce părere aveți? Părerea mea este următoare. În Uniunea Europeană trebuie să facem lucrurile ca Uniunea Europene, fără a limita dreptul statelor membre. Adică să existe un sistem care să ne permită concurență, transparență, șanse, cele mai bune șanse și, sigur, și acțiunea regulilor pieții. Și cum să facem ca să nu uh, prejudiciem economic interesele economice. Pentru că, până la urmă, dacă apărăm o opțiune sau alta, răspundem unor interese sau altora, nu politicii de mediu, cele sociale sau celei care este durabilă din punct de vedere economic. În realitate, sistemul este același și îl aplicăm prin intermediul unor măsuri uh, de precauție. Eu sunt, uh, susțin ideea măsurilor de precauție în momentul în care se acordă o licență pentru un bun public, trebuie să se urmeze niște criterii stabilite pentru că se exploatează un bun public. Aș dori un răspuns. Mulțumesc foarte mult, doamna Miranda. Mulțumesc, domnule președinte. Îl salut pe domnul Fernando González Lases, e din aceeași regiune ca mine. Este unul din care cunoaște foarte bine economia uh, sectorului de pescuit are studii scrise prin anii 70-80 despre acest lucru. Uh, vorbea despre excluderea anumitor tipuri, anumitor uh, specii de pește din uh, aceste drepturi. În situația pescuitului costier, a pescuitului artizanal, al fructelor de mare, cum e cazul în comunitățile autonome din Spania, aș dori să știu care este părerea dumneavoastră. Cum s-ar executa această excludere? Și vorbeați de asemenea de participarea sectorului de pescuit, vorbeați de cogestiune. Nu există o, o cogestiune și de asemenea vă referați și la dezavantajul, adică impactul pe termen scurt asupra structurii sociale, la acumularea în puține mâini și alte asemenea considerente. Care ar, ce părere aveți în cazurile în care nu există alternative de diversificare economică pentru acest sector a pescuitului artizanal de mici dimensiuni? Comisia insistă de fiecare dată că vine aici să ne spune că se va exclude pescuitul artizanal, că se va exclude pescuitul de la mici dimensiuni, dar până nu vedem scris, nu credem. Mulțumesc, doamna Miranda. Doamna Lovin. Uh, thank you, Chair, and thank you to all the speakers. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc uh, tuturor uh, vorbitorilor. Cred că intervenția domnului Machinco a fost foarte interesantă și uh, în totalitate în acord cu ce îmi spunea mie instinctul meu uh, în legătură cu cum ar trebui să privim această resursă publică, respectiv peștele. Am făcut o propunere foarte concretă care descrie și situația, de fapt. Domnul Stevenson a vorbit uh, despre situațiile uh, care prezintă uh, probleme și anume închirierea resurselor către alte uh, persoane. Acest lucru este foarte important și mm, trebuie să ținem cont de el. Metoda propusă de domnul McKinko presupunea ca societatea să țină, să dețină cotele și să le închirieze celor care uh, pescuiesc într-un mod uh, care să aducă beneficii societății. Ar putea exista rate de leasing uh, pentru, preferențiale pentru cei care fac pescuit durabil. Și cred că acest mod este, de a vedea problema este foarte interesant. Peștele cu carne albă cred că trebuie să rămână în domeniul public pentru că este o resursă publică și vreau să-l întreb pe uh, domnul uh, Sterno, care este compatriot cu mine, care este opinia lui, pentru că sunteți economiști de mediu. Ce părere aveți despre această resursă publică a naturii care trebuie să rămână, în opinia mea, uh, în, în poziționea publicului. Pentru uh, expertul din Noua Zeelandă, aș vrea să știu cine, să-l întreb cine deține cotele în Noua Zeelandă acum. Sunt băncile sau um, pescarii sau uh, care sunt părțile care dețin cotele? pentru că există riscul um, ca aceste cote să ajungă în mâinile companiilor de, cotate pe bursă și nu, să nu mai uh, aparțină pescarilor. Domnului Danahiu, uh, aș vrea să-i spun că uh, cred că există și problema legalității. Ați vorbit despre o um, hotărâre a Curții de Justiție care arată că există imposibilitatea de a lua aceste măsuri. Eu am discutat cu uh, persoane din Islanda, din Danemarca și um, știu că o astfel de, de măsură nu ar fi acceptată de Curtea de Justiție. Comisia a examinat legalitatea introducerii de garanții pentru concesiunile individuale transferabile? dacă ele sunt deținute acestea de companii, în ce mod ar putea statele membre să limiteze comercializarea acestor uh, companii pe piața internă a Uniunii Europene? Nu cred că există un răspuns care să stea în picioare la această întrebare. Și uh, chiar uh, pun sub semnul întrebării legalitatea, legalita, legalitatea acestei chestiuni. Mulțumesc, mai sunt trei vorbitori. Vă rog foarte mult să vorbiți scurt. Domnul Gallagher. Uh, mulțumesc, domnule președinte, ca și ceilalți uh, vorbitori. Vreau să le mulțumesc experților prezenți alături de noi care ne-au exprimat punctele lor sincere de vedere. Cu unele putem să nu fim de acord, altele poate că ne sunt pe plac, dar oricum apreciem sinceritatea lor. Am o singură întrebare. Supracapacitatea uh, este același lucru cu suprapescuirea? Dacă există supracapacitate, există și implicarea, uh, suge, sugestia că se și uh, pescuiește mai mult decât, ai, uh, mai mult decât ar trebui. Unde statele naționale, unde e Comisia Europeană când e vorba de controlarea cantităților care se pescuiesc? Pentru că, de fapt, legătura între supracapacitate și suprapescuire este o chestiune de care ține de control. Controlul este cheia. Eu am fost implicat uh, și în uh, sectorul marin și ca responsabil din cadrul unui minister și știu că eu nu, nu vreau să arăt cu degetul nicio țară, nu vreau să spun că e vreun vinovat, dar în, ultima, în ultimii ani controlul s-a schimbat uh, masiv și pescarii și-au dat seama că dacă pescuiesc mai mult pește, se scade de fapt prețul capturii întregi și dacă cotele sunt respectate, se menține și prețul crescut al peștelui. Deci, cum am spus, e foarte important controlul. Dacă vorbim despre deciziile comerciale, ă, aceasta este una dintre aceste decizii. Dacă am un vas mare și dacă am o cotă de 100 de unități și dacă decid ă, să uh, pescuiesc în uh, limitele acelei cote, aceasta este decizia mea comercială. Sau uh, poate că e decizia mai înțeleaptă pentru mine să aleg un vas mai mare sau un vas mai mic. Orice persoană cu care am vorbit eu, toate persoanele cu care am vorbit eu, um, mă refer acum la atitudinea din cadrul Uniunii Europene. Uh, toată lumea ne spune că concesiunile uh, merg foarte bine. Până întrebi întrebarea relevantă și întrebarea relevantă este vizi, vinzi cotele în afara țării și răspunsul este nu. Și domnul Ash din Noua Zeelandă a spus că există interdicția uh, asupra uh, posesiunii uh, străine. Mm. Isabela a vorbit despre acest lucru, despre Curtea de Justiție, uh, chestiunea adusă în discuție domnul Denehiu. Dacă permitem acest lucru, chiar în interiorul statelor membre, Curtea Europeană de Justiție poate să spună stați puțin, e vorba de uh, piața comună, e o piață liberă, nu aveți cum să interziceți nimic. Uh, știu foarte bine ce înseamnă pavilioanele de conveniență și vă atrag atenția um, asupra situației din uh, coasta de uh, sud a Irlandei și de sud-est din, a Angliei, în care vin uh, nave uh, nebritanice, ne neirlandeze, care pescuiesc și nici măcar nu uh, descarcă la sol uh, peștele, ci îl pun în containere cu gheață și um, peștele merge în alte țări, nu în Irlanda și Regatul Unit. Cred că ar trebui să ne fie uh, rușine dacă uh, am lăsat să, am, dacă am permite să continue această situație. Dacă vom face așa, nu ne vor uita, ierta niciodată generațiile viitoare. Uh, din experiența mea, vă spun că domnul Donahue are perfectă dreptate, domnule președinte. Problema nu este uh, una a, pescui, a pescarilor sau a pescărilor. E vorba de o problemă a sectorului pescuitului, care nu ține de, um, de cât se pescuiește. E vorba de, de multe situații. Uh, Aș vrea să știu dacă vom spune acum uh, persoanelor care în mod normal uh, erau descărcate în porturile noastre, vor fi cumpărate de altă companie în altă țară și că nu vor mai uh, trage în porturile noastre și vor descărca în altă parte? Nu cred că dacă introducem uh, aceste cote transferabile, uh, nu vom reduce capacitatea, o vom face, dar asta nu înseamnă că vom reduce și debarcările și descărcările, pentru că acestea țin de cotele uh, stabilite la sfârșitul fiecărui an. În concluzie, sunt total împotriva cotelor transferabile. Singurul lucru la care vor duce aceste cote este monopolizare. Monopolizarea de către statele care își permit să facă acest lucru și în special de companiile care își o vor permite. E vorba de o resursă publică și nu putem permite să fie transferată, transformată într-o resursă publică. Și să spunem, reveniți după 15 ani. După 15 ani nu o să mai fie nimeni acolo, toată infrastructura va fi deschisă și uh, peșele nostru se va alege praful de el. Mulțumesc, domnul Sanchez Prezedo. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să le mulțumesc tuturor participanților și mai ales, dacă îmi permite, domnului González Lase, care este pionier în domeniul studiilor de pescuit în Galicia. Aș dori să îi spun, să-i fac o observație domnului Masinco, apropo de privatizare. Pescuitul se bazează pe un principiu fundamental, și anume că pentru un pescu, pentru un pescar privatizează resursele de pescuit pe care le capturează și le vinde. Iar cotele individuale stabilește un cadru, stabilesc un cadru individual apropo de ce se poate privatiza. Se stabilește o relație între ceea ce se pescuiește și ceea ce se poate pescui. Aici se află, de fapt, o soluție a problemelor din Uniunea Europeană și cred că asta trebuie să se întâmple. Cotele sunt legate de gestionare. Lucrul ăsta a fost arătat de domnul González Lasses. Trebuie să existe o relație între cotele individuale și gestiunea recursurilor, ă, surselor, mă scuzați pentru că nu se stabilește nimic în afara planurilor plurianuale de gestiune. Aici ar trebui să Uh, se urmeze, să se controleze lucrurile și aș dori ca domnul Fernando González Lase să-mi lămurească niște lucruri. Și mă refer acum și la cele spuse de reprezentantul din Noua Zeelandă. Trebuie să evităm niște pericole, adică uh, ca aceste coste să fie doar uh, niște instrumente financiare pentru operatori care nu sunt operatori de pescuit, care sunt garanțiile care se pot folosi pe mine mă preocupă ideea că în Noua Zeelandă sunt niște concesiuni perpetue. Aș dori să știu uh, de ce este așa, eu nu înțeleg. Aș vrea să știu dacă există posibilitatea de a cote tinerilor uh, care debutează în acest domeniu, dacă există o posibilitate de a face o distinție între funcționarea cotelor uh, în largul mării și cotele în pescuitul costier. Mulțumesc foarte mult, doamna Rosbach. Tak, formand. Jeg vil gøre det på dansk. Og jeg vil starte med at undskylde for... Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe prin a-mi prezenta scuzele pentru întârziere, dar aș vrea să precizez că este vorba despre un subiect foarte interesant pentru mine, pentru că sunt de cetățenie daneză. E un subiect controversat pentru că aceste uh, vânzări și cumpărări se întâmplă în fiecare zi și dacă vedem ce se întâmplă cu navele de dimensiuni mici, vom vedea că tarifele uh, practicate chiar între particulari sunt la un nivel foarte ridicat. În țara mea există numeroase uh, nave care sunt uh, care dispar, sunt vândute unor uh, particulari și utilizate în alte scopuri. Dacă vindem aceste drepturi, până la urmă o vânzare este o vânzare și ce este vândut, vândut rămâne Problema este că dacă există aceste concentrări de drepturi, vor apărea navele de dimensiuni mai mari care uh, pot practica pescuitul de coastă. Și atunci apar și alte probleme. Leasingul. Dacă eu uh, dau cuiva cota mea uh, de pescuit, pot să o fac pe un an întreg uh, sau pe o lună, dar risc să am probleme, pentru că dacă după uh, câțiva ani nu mai am cui uh, să îi acord acea cotă, îmi pierd cota, pe urmă îmi pierd și vasul de pescuit și um, dau faliment. Ne-am confruntat cu astfel de probleme în statul nostru și pescarii se văd obligați să pescuiască legal, ilegal, oricum doar ca să supraviețuiască. Aș vrea să mă întorc către invitații noștri și să întreb dacă au, au experiențe similare. Bine, una aveți finalizat. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, domnii deputați, uh, au terminat ce aveau de spus, iar acum invitații au la dispoziție 20 de minute pentru a încheia lucrările. Nu știu dacă doriți să interveniți uh, cu toții, dar o să încercăm să reduceți maximum două-trei minute pentru că altfel o să depășim ora și nu este posibil. Cu cine dorește să înceapă? Mulțumesc, domnule președinte. A fost, fără îndoială, o experiență, o discuție interesantă și mă bucur că vă interesează sistemul din Noua Zeelandă. Pot uh, să revin și să discutăm acest sistem oricând, însă cheia acestui sistem a fost faptul că noi am pus la baza uh, gândirii acestui sistem principiul conservării. În ceea ce privește dislocările și concentrările în uh, Noua Zeelandă, acum avem un sistem 97 de specii. În, am început cu un număr uh, foarte mic de specii, dar am adăugat uh, stocuri pe măsură ce a trecut timpul și am avut și o logică, pentru că uh, deja este foarte greu să uh, încerci să administrezi un singur uh, stoc, o singură specie. Și așa am început și noi, uh, adăugând pe urmă treptat și alte specii pe măsură ce sistemul de gestiune a evoluat. Am utilizat două, două criterii determinante pentru alocarea uh, cotelor era vorba de angajamentul pescarului și de gradul de dependență de pescuit. Exista o lege a pescuitului pe vremea aceea și am utilizat aceste criterii de angajament, adică nivelul de investiții și de muncă pe care pescarii erau dispuși să-l uh, aloce uh, pescuitului și ne-am bazat și pe o istorie a um, familiei respective, a, pescarului respectiv. Am ținut cont de tot felul de factori, de frecvența cu care pescarul respectiv ieșea în larg și așa mai departe. V-am mai arătat niște cifre, v-am arătat câți deținători de cote avem și de câte persoane sunt implicate în industria procesatoare. Printre cel, cei 8.000 și jumătate de deținători de cote există încă uh, 3.000 de persoane care își uh, Uh, transferă în fiecare an uh, cotele de pescuit. Și există uh, diferențe de la an la an <coughs> pentru totalul capturilor permise și așa mai departe, dar cotele nevalorificate uh, într-un an nu sunt reportate pentru anul viitor și pescarii sunt verificați atât la cotele pe care s-au angajat să le prindă pe specii, cât și la capturile uh, nedorite. Piețele rămân uh, remarcabil de fluidă în, Mar- în Noua Zeelandă și cred că problema proprietății care s-a uh, ridicat aici uh, provine din Convenția Națiunilor Unite, care a stabilit uh, pescuitul în apele din zona economică exclusivă și noi ne-am propus o cotă de capturi uh, sustenabilă. Să știți că este o mare diferență și o mare distanță între Noua Zeelandă și Australia, cam 2500 de kilometri, dar avem organizații comune uh, care se ocupă de administrarea stocurilor, avem și stocuri comune pentru că e vorba de specii migratoare și colaborăm uh, foarte strâns cu colegii din Australia. Acum am să uh, mă scuz pentru că sunt uh, invitat la un alt eveniment, dar, repet, vă stau la dispoziție oricând pentru detalii. Vă spun însă că a fost o experiență dureroasă, dar după 25 de ani, sistemul nostru concentrat în principiu pe durabilitate, pe conservarea speciilor, a început să dea rezultate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Turner. Thank you very much. Mulțumesc. Cred că avem, de fapt, două dezbateri paralele. Există unii membri care pun la îndoială existența acestei supracapacități și dacă există probleme cu ea. Din experiența mea, din ceea ce am văzut până acum, um, am văzut că peștii dispar din locurile unde existau și în același timp uh, citesc uh, în literatura de specialitate că multe uh, pescării europene practică un pescuit excesiv. Acum depinde de la ce punct uh, plecăm ca să ajungem la concluzii diferite. Unii spun că cotele transferabile nu sunt o soluție. Este o dezbatere foarte interesantă. Se exprimă preocupări privind corectitudinea uh, tranzacțiilor cu aceste cote. Se pune problema destinului comunităților care depind de uh, industria pescuitului. De fapt, eu aș spune că amenințarea nu, este, uh, nu vine din partea cotelor transferabile, ci din partea productivității. Vedem că industrii mari au probleme și se închid în Europa din cauza concurenței pe plan mondial. Deci, într-un fel, uh, ducem o luptă foarte grea pe toate planurile și în domeniul pescuitului. Trebuie să ne luptăm pentru să apărarea uh, comunităților uh, pescărești, dar în acest sens putem uh, promova și alte activități precum turismul, acvacultura, putem desemna pescării ecologice și așa mai departe. Însă trebuie să recunoaștem că majoritatea industriei nu este uh, o industria pescuitului artizanal. Ne îngrijorează faptul că unii se vor îmbogăți de pe urma pescuitului. Da, poate că unii se vor îmbogăți. În uh, industrie însă, cred că majoritatea oamenilor sunt nevoiți să împrumute bani de la bănci pentru a-și plăti, uh, pentru a-și acoperi cheltuielile și aici este vorba de uh, în special de vasele mari, de mari dimensiuni, care trebuie să împrumute, să ia în, în leasing anumite cote de uh, pescuit. Sigur că, așa cum se întâmplă și în cazul altor industrii, putem plafona aceste uh, tranzacții astfel încât să evităm fenomenul de concentrare a proprietății. Pe subiectul drepturilor de leasing uh, sunt de acord cu uh, cele uh, spuse aici de către colegul meu. Cred că există toate condițiile și toate argumentele care să demonstreze acest lucru. Cred că comisia dumneavoastră are puterea uh, Uh, și influența de a trage un semnal de alarmă privitor la impozitarea excesivă a acestui sector. Dacă tot discutăm despre asta, ar fi o sugestie interesantă uh, să vă gândiți și la asta. Și ar mai fi problema radiofrecvențelor pentru telefoane nu le acordăm, dar pe de altă parte dăm uh, subvenții pentru obținerea lor. Poate ca pe viitor ar fi mai corect să le scoatem la licitație, astfel încât să existe drepturi uh, pe termen uh, ar putea exista acordarea unor drepturi pe termen scurt și pe viitor să ne gândim la licitarea acestor frecvențe. Ați vorbit despre garanții. E foarte important să introducem totul în a, a, regulament de la început. Nu o să spunem că mai întâi procedăm așa și pe urmă o să reducem sau o să reglăm sau o să... Pentru că Uniunea Europeană are capacitatea să uh, hotărască ce este și ce nu este legal. Mulțumesc, domnul Mulțumesc, domnule președinte. Prima întrebare. Stocul de pescuit este un, bun public bun public întotdeauna. Vorbim de un lucru comun care e proprietatea tuturor și am trecut sau vom trece la o concesiune, la o atribuire ceea ce înseamnă că trecem de la un res publico la un res privat. De aceea nu vorbim de privatizarea mării, ci atribuim unor producători capacitatea de a pescui. A, doamna Carmen Fraga. Aceste de dacă ele trebuie aplicate în toată comunitatea, dar răspunsul este da. Nu putem să justificăm o politică comună de pescuit a la carte, pentru că stocurile de pescuit, cum spuneam, sunt volatile și uh, pescăriile sunt multispecii. E ușor uh, să gestioneze aceste drepturi în spații maritime unde există o singură specie și unde nu există concurență sau accesul altor uh, vase, pe o insulă, de exemplu. În Islanda e ușor, în Noua Zeelandă e ușor, dar este mai greu de făcut în spațiu comunitar. Trebuie să fie voluntar și nu obligatoriu. Nu, dacă e o politică comună, este obligatorie, trebuie să afecteze pe toată lumea. Dacă se elimină transferibilitatea, limităm raționalizarea, sigur că o limităm, pentru că obiectivul fundamental este să ajungem la eficiență. Și cum spunea domnul Sanchez Presedo, un asemenea drept transferabil este legat de gestiune și avem foarte multe măsuri, uh, dimensiunea peștilor, eu știu, uh, tehnica de pescuit, echipamentul de pescuit, ar fi bine ca fiecare Uh, specie de pe să aibă posibilitatea uh, să își depună ouăle, nu? Uh, da, merluciu, de exemplu, icrele sunt de dimensiuni foarte mici. Doamna Ana Miranda, pentru toate tipurile de pescuit aceste drepturi nu. Zonele de pescuit, pescuitul artizanal trebuie să aibă niște zone atribuite unde să nu se aplice aceste cote. În Spania, în Galiția se aplică cu mult succes această idee, pentru că pescarul este cel care își asumă niște răspunderi, și anume păstrarea uh, zonei respective, conservarea, turismul și așa mai departe. Trebuie să participe sectorul de pescuit mai mult, sigur că da, pentru că altfel tinerii nu au acces. Tinerii nu vor putea niciodată să pescuiască sau să mențină această meserie, iar comunitățile locale trăiesc din acest lucru. Domnul Gallagher, este o di- diferență între supracapacitate și suprapescuit. Sunt două chestiuni diferite. Supracapacitatea este un exces care e motivat de progresele tehnologice sau de un, ton, un tonaj mai mare. să va exista un monopol multinațional? Nu, nu e obligatoriu. Există mecanisme, clauze de uh, garanții ca să evităm această situație. Și ultima întrebare, este posibil să ne confruntăm în dezbaterile actuale și să vedem cum va arăta viitorul? Cred că da dacă ținem cont de faptul că trebuie să avem un control mai bun și să armonizăm sancțiunile în toate statele europene, unde există un dezechilibru. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul Masinko. Okay. Um, thank you. I'll just quickly run through the list uh, that I... Mulțumesc. Voi uh, trece repede prin lista pe care o am, uh, am notat-o. Cred că, fără îndoială, e vorba de privatizare. E vorba de privatizarea dreptului de a pescui. Nu privatizăm peștii. Dar uh, întregul efort în ultimii 60 de ani în acest sens a mers și uh, face, facem publicului o, uh, un public dacă uh, spunem că nu e vorba de privatizare în acel sens. Eu vă prezint alternativa, o alternativă. Dacă uh, renunțăm la vase, nu înseamnă că reducem și capacitatea. Mi-e pare rău uh, de oamenii că uh, îi, înțeleg, îi înțeleg pe cei care spun că trebuie să definim uh, capacitatea. Știm că va trebui să renunțăm la anumite nave, dar știm că navele la care, care vor fi eliminate sunt, de fapt, jucătorii marginali. Uh, ei uh, primesc uh, părți foarte mici în alocarea inițială și probabil că vor renunța la cotele lor. Ce se face în uh, privința reducerii capacității eficiente, efective? aproape nimic și se confundă în continuare supracapacitatea cu suprapescuire. Eu nu cred că există o legătură inextricabilă între acestea două. Înțeleg că există o discuție pe această temă, iar eu nu cunosc suficient de bine contextul, dar puteți analiza situațiile din lume și să vedeți uh, ce fel de programe uh, sunt um, sustenabile, durabile. Dar să vă dau exemplul Alexei, uh, Alaskai. Alaska are uh, o istorie de 30 de ani de gestionare durabilă cu sau fără cote transferabile. Nu putem să spunem că oul este înaintea găinii. Uh, Repet, Alaska a avut gestionare uh, durabilă a resurselor înainte și după concesiunile transferabile. Uh, clar, uh, a existat uh, o supracapacitate, dar peșilor nu le pasă cine îi omoară. Deci sunt multe metode și motive de a trata um, problema supracapacității, dar faptul că amestecați lucrurile nu ajută deloc la rezolvarea problemă. Trebuie să înțelegem bine ce înțelegem prin supracapacitate. E adevărat, există riscul uh, ca cotele să fie cumpărate de companii cotate la, uh, la bursă, că ele să devină instrumente uh, în mâna brokerilor. Domnul Stevenson a spus acest lucru și a, dar a plecat. Eu n-am spus niciodată că e imposibil să introducem garanția, am spus că e foarte dificil și trebuie să facem acest lucru de la bun început. Ar fi mult mai ușor dacă um, s-ar recurge la leasing și ar, fi, ar rămâne în mâinile statului. Uh, am uh, auzit că uh, Noua Zeelandă a fost foarte atentă când a stabilit limitele de concentrare la 10% la 45%. Mie îmi vine aproape să râd când îmi spun, îmi spun noi zeelandezii că au fost foarte atenți. Uh, um, uh, 10% înseamnă 10 companii sau 10 vase. Uh, 45% înseamnă totul altceva. Înseamnă două companii și, uh, și o zecime. Alaska a trebuit să se lupte foarte mult pentru a introduce limite de 1% uh, sau 0,5% în concentrare. Pentru că 1% reprezintă, poate însemna 100 de vase. Trebuie să fim foarte atenți. Nu, spune că, nu, nu, nu se spune că nu se pot introduce garanții, dar trebuie să fim atenți cu ce ne este pe gură. Uh, Eu știu că uh, se închiriază foarte mult cotele uh, în toată lumea. Nu are rost să negăm existența lor. Imediat uh, ce se introduc acestea, imediat va veni uh, un lobby care vă va dărâma toate garanțiile. Am avut clase de uh, dimensiuni, de, de, de vase și am stabilit dimensiunilor lor și așa, dar oricum uh, ai da-o tot vine cineva care să uh, dea peste cap această ordine a lucrurilor. Aceasta este realitatea. Așa să știu dacă mă, situația pescarilor se înrăutățește. Nu vreau să vă sperii, uh, dar pur și simplu sunt oameni în situații foarte um, grele din cauza reducerilor drastice în concesiunile transferabile. Um, cotele oamenilor au scăzut cu 80-90% în ultimii ani. Pur și simplu au ajuns, um, situația lor e similară cu criza locuințelor. Pur și simplu um, le-a ajuns cuțitul la gât. Uh, clauza de uh, caducitate nu înseamnă uh, ce ați spus dumneavoastră aici, nu înseamnă că programul dispare. Nu, nu, nu. Ceea ce ați spus dumneavoastră uh, este o garanție extraordinară că alocările inițiale nu uh, vor fi atinse timp de 15 ani. Nu e vorba deloc de clauză de capacitate. Iar această garantare nu există în niciun uh, program de concesii transferabile din lume. Deci e o diferență substanțială. Vreau să mă asigur că totul lumea înțelege despre ce e vorba. Mulțumesc, trebuie să încheiem. Vrem uh, să-i rog pe interpreți să ne mai acorde cinci minute ca să putem să încheiem. Domnul O'Donoghue. Thank you, Chairman. I will be brief, but I want... Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, vreau să răspund și eu la câteva întrebări ale deputaților. Domnul Stuart Stevenson mi-a adresat o întrebare în legătură cu motivul din care nu putem introduce un sistem voluntar. Eu sunt de acord. Pare foarte logic. De ce să nu introducem un sistem voluntar și gata? Problema e că dacă introducem un astfel de sistem, vom uh, crea probleme. Pentru că există jurisprudență lucru cu, factor, cu cazul factor tem și nu se pot introduce garanții pentru că ele vor fi considerate contrare prevederilor tratatului. Nu vorbim aici de legislație primară, vorbim despre prevederi ale tratatului, dispoziții. Dacă uh, s-a luptat cineva cu aceste criterii economice timp de 10 ani, pot să vă sunt eu același și vreau să vă spun că e aproape imposibil să introducem limitările pe care credeți noastră că, că trebuie să le aveți acolo, ca lucrurile să funcționeze bine. Ceea ce cred că trebuie să repet este că există o confuzie extraordinară în legătură cu supracapacitatea de pescuit. Eu am încercat uh, din toate butările să vă spun că trebuie să vorbim aceeași limbă când discutăm. Când vorbesc despre supracapacitate de pescuit, vorbim despre supracapacitate economică. Acest parametru va fi unul uh, valor, uh, variabil de la un an la an. Înțeleg de ce nu dorește lumea să-l trateze ca atare, pentru că el se poate schimba de la an la an. Dar dacă nu vom uh, vorbi uh, pe deschis, uh, atunci vom, uh, vom lua pe căi greșite, pe căi diferite și nu uh, vom vorbi despre același lucru. S-a vorbit despre legalitatea legată de acel factor, uh, de acel caz factor, factor timp. E vorba de prevederile tratatului. Trebuie să ne gândim la toate criteriile economice care au fost aduse în discuție în ultimii 10 ani de Regatul Unit. Um, criterii economice. Acestea au fost considerate uh, ca lipsite de, total de valoare aproape. Dacă doriți să ajutați comunitățile dependente de pescuit, nu trebuie să alegeți în niciun caz calea obligatorie pentru concesiuni. Uh, Aș putea accepta varianta în care uh, statele ar opta pentru volunt- varianta voluntară, dar atât. Mulțumesc că se încheie această audiere publică pentru cele spuse aici și încă o dată recomand coordonatorilor să aprobăm ce am discutat mai devreme mâine și vrem, președintele mulțumește interpreților pentru efort și pentru amabilitate. Se declară închisă reuniunea.